Il faut que je prenne mon machin. Nous allons commencer, merci. Vom începe. Vă rog să vă așezați, domnul uh, Tisas este foarte grăbit. Alors, euh... Ah, on est nombreux aujourd'hui. Hein Juste une seconde bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous commençons notre... Bună ziua, bun venit uh, tuturor. Începem cu adoptarea ordinii de zi, înainte de punctul 4 de pe ordinea de zi. Avem niște puncte de discutat, avem un punct înaintea întrebărilor adresate comisiei. Comisia ne va informa în legătură cu pregătirea a patru noi comunicări. Uh, de altfel, punctul nostru 6, care vizează proiectul de acord de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre și America Centrală, uh, nu va mai fi discutat. Vom discuta un aviz în legătură cu consultarea Parlamentului în legătură cu acest subiect și apoi un proiect de aviz în legătură cu comentariile pe marginea acestui acord, toate acestea la viitoarea noastră reuniune. Mâine dimineață e prevăzut uh, un schimb de uh, opinii cu domnul Klaus Sorensen în legătură cu criza alimentară actuală. Vom avea ocazia și să îi urăm bun venit unui al doilea orator la acest schimb de opinii, domnul Jojo Cotobo, care este director pentru uh, Africa a Națiunilor Unite, care ne va informa în legătură cu perspectivele și acțiunile uh, ICONUR în cadrul crizei actuale pe continentul uh, african, uh, în Sahel, în Cornul Africii, în Sudan și în Sudul Sudanului. Domnului. Există obiecții sau comentarii pe marginea proiectului de ordine de zi și în legătură cu aceste trei mici modificări? Da, nu, da, nu, nu? Bun. Atunci considerăm că această ordine de zi, astfel modificată, a fost adoptată. Ați primit uh, procesul verbal al reuniunii de pe 14 mai. Dacă aveți comentarii în legătură cu acest proces verbal, uh, trebuie să le semnalați secretariatul înainte de finalul acestei reuniuni. Dacă nu, uh, procesul verbal se va considera adoptat. Trecem acum mai departe la adoptarea deciziilor și recomandărilor coordonatorilor pe care le-ați uh, uh, primit, în legătură așadar cu deciziile pe care coordonatorii le-au luat la reuniunea de pe 24 mai 2012. Uh, Aici, dacă aveți comentarii în legătură cu rezultatul acestei reuniuni, bine, acestea trebuie și ele semnalate secretariatului tot până la finalul um, sesiunii de astăzi. Dacă nu, aceste rezultate vor fi considerate ca fiind adoptate. Uh, Direcția Generală EFCO a Comisiei uh, vrea să ne anunțe patru comunicări pe care se va axa de acum înainte. Dezvoltare și cooperare și așa mai departe. Zic uh, bla bla bla pentru că totul e în engleză și eu nu pot să citesc. Dau cuvântul Comisiei pentru a ne anunța foarte pe scurt aceste comunicări uh, și, prin urmare, dau cuvântul doamnei Catherine Medepeningen, sper că nu v-am uh, pronunțat greșit numele, pentru pentru cât timp doriți. Profitați, doamnă, căci nu e în fiecare zi așa. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi vorbi france- franceză. Doamnă președinte, stimați deputați, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Numele Comisiei îmi permit să vă informez în legătură cu patru proiecte de comunicare care vor fi elaborate acum în legătură cu responsabilitatea, uh, care țin de responsabilitatea comisarului Pivax. Mai întâi avem o comunicare în legătură cu tranziția care trebuie adoptată de Comisie în iulie 2012, o alta în legătură cu protecția socială care ar trebui adoptată în august 2012, apoi a treia în legătură cu uh, dosarele de securitate alimentară, care ar trebui adoptată în septembrie 2012 și apoi o comunicare în legătură cu organizații civile, uh, care ar trebui aprobată în septembrie-octombrie 2012. În ceea ce vește prima comunicare, tranziția, E bine, dacă investim în procese de reformă, atunci uh, asigurăm stabilitatea regională și mondială și prosperitatea. Așadar, atingem niște interese primordiale ale Uniunii Europene. Această comunicare care vizează tranziția se adresează statelor care s-au uh, angajat într-un proces de reformă sau sunt la începutul un astfel de proces. Avem nevoie de progrese suplimentare pentru a ne asigura că reformele acestea uh, sunt puse în uh, practică și că rezistă în timp. În acest cadru, așadar, comunicarea nu vizează doar uh, statele așa zis fragile, ci și situația în care statele care trec uh, uh, prin conflicte sunt prinse. Ne gândim la reconstrucția relațiilor dintre state și societate uh, pentru uh, un viitor, uh, bineînțeles, de toate părțile pentru aceste state. Evident, această comunicare nu vizează crearea de noi politici, ci doar îmbunătățirea coerenței, a impactului, a eficienței sprijinului său pentru procesul de tranziție democratică al statelor terțe. Cu acest obiectiv, comunicarea va identifica domeniile unde Uniunea Europeană ar putea să-și îmbunătățească acțiunea și instrumentele prin care ar putea asigura reforme pertinente. Pentru a face toate acestea, vom uh, folosi experiențele de tranziție uh, ale statelor în general, mai ales experiențele de tranziție ale statelor membre ale Uniunii Europene din ultimul deceniu. Apoi uh, vom uh, încerca să punem în aplicare uh, politica de vecinătate și să aplicăm toate lecțiile pe care le-am uh, învățat de pe urma politicii noastre de cooperare în general. Asta în ceea ce privește prima comunicare. În cea de-a doua comunicare vizează protecția socială. Ea va fi gata probabil în august 2012. Aceasta se înscrie, uh, va fi numită uh, Agenda for Change și uh, vizează servicii de educație, de sănătate de calitate și consolidarea protecției sociale pentru a obține uh, o creștere încă și mai integrată, caracterizată prin capacitatea cetățenilor de a uh, lua parte la crearea locurilor de muncă și a beneficia apoi de pe urma lor. Această comunicare prin protecția socială răspunde în mare măsură la obiectivele politice importante care au fost anunțate de uh, această Agenda for Change. În acest uh, sens, uh, practic vom aprofunda condițiile de creștere uh, mai în detaliu, favorizând crearea de locuri de muncă, încercând să găsim un răspuns politic pentru statele așa zis emergente. Această comunicare se va axa pe vulnerabilitatea pe care o presupune angajamentul Uniunii Europene în ceea ce privește liberalizarea comerțului mondial și pe volatilitatea prețurilor, de asemenea și a condițiilor economice. Apoi această comunicare Uh, va ajunge în momentul în care va analiza situația uh, în care se află statele membre care sunt foarte sensibile la aceste relații cu Uniunea Europeană și uh, încercăm să depășim ideea de a avea o societate cu două viteze. Protecția socială va fi luată în, cal- în calcul în orice aspect al acestei comunicări. Această comunicare se dorește a fi realistă, nimeni nu își imaginează că ajutorul pentru dezvoltarea Uniunii Europene va fi dat dacă nu există niciun fel de protecție socială în statele beneficiar. Vom vedea cum vor putea aceste state să producă o mai bună distribuție a bunăstării și cum vor putea stabili o legătură mai evidentă cu uh, veniturile interne, ceea ce înseamnă, evident, uh, uh, o reformă a sistemelor de impozitare și de strângere a impozitelor. Această comunicare a făcut deja obiectul unei consultări publice online, pentru care am obținut peste 300 de răspunsuri din 8 state membre, din partea diverselor organizații internaționale, Națiunile Unite, UNICEF, Banca Mondială a Muncii, mai multe autorități uh, ale statelor partenere, ONG-uri și marile public. Au existat uh, reuniuni de consultare la Bruxelles cu mai multe state membre și am organizat și reuniuni în străinătate cu tehnicieni, cu specialiști ai Ministerelor uh, pentru Protecție Socială din statele membre și cu cei care reprezentau societatea civilă, țări din Africa, Pacific și Asia. Am avut întâlniri și la Addis Abeba și Bangkok. Uh, rapoartele consultărilor publice au fost puse la dispoziția publicului. Trec la cea de-a treia comunicare pe care o așteptăm pentru septembrie-octombrie anul acesta. Este vorba despre o comunicare care vizează organizațiile societății civile aici. Uh, se propune o abordare mai completă, coerentă și eficientă pentru uh, a facilita munca acestor organizații. Mm Uh, vom ține cont de fiecare stat în parte, de specificitățile naționale și de specificitățile actorilor implicați. Uh, comunicarea va acoperi organizațiile civile din statele de dezvoltare, dar de asemenea și uh, pe cele din statele cu care se va extinde Uniunea Europeană sau statele vecine. Această comunicare va lua în considerare dialogul structurat pe care l-a avut uh, Uniunea Europeană cu uh, organizații societății civile, cu autoritățile locale, toate acestea pentru a susține um, The Agenda for Change. Vorbim despre o strategie a extinderii uh, la modul general a Uniunii Europene care va fi luată în calcul. Am avansat uh, mult în aceste consultări. A existat o consultare online uh, în mai. Îmi cer scuze, vorbesc prea repede. Uh, am obținut 315 consultări din lumea întreagă. 10 delegații ale Uniunii Europene au organizat consultări cu organizații locale a avut loc și o consultare cu uh, mai mulți reprezentanți uh, ai organizațiilor uh, locale, autorităților locale din diverse state din lume în cadrul forumului pentru locurile de muncă organizat pe 10 mai. Rezultatele consultărilor confirmă dialogurile structurale pe care le-am avut, uh, ne furnizează exemple concrete și uh, elemente cheie uh, care deja au fost notate în cadrul proiectului de comunicare. Practic, Uniunea Europeană trebuie să protejeze un mediu favorabil acestor organizații printr-un angajament politic puternic de asemenea, solicităm uh, să se structureze încă și mai mult acest tip de dialog uh, prin informări mai structurate și uh, prin furnizarea de informații adecvate și previzibile pentru a susține o dezvoltare eficientă. Și, în cele din urmă, ni s-a solicitat de asemenea să oferim formarea acestor organizații civile în sensul că ar trebui consolidată guvernanța lor uh, internă. Trec la ultima comunicare, cea care vizează organizațiile civile, care va apărea în uh, septembrie. Închei cu aceasta care va apărea în septembrie 2012, care vizează ONG-urile. Și trec la ultima, al cărui obiectiv este să se prezinte o abordare globală, eficientă, flexibilă pe termen lung, bazată, citez, uh, pe um, um, o bună uh, protecție a siguranței alimentare. În ceea ce, în ceea ce privește rezistența uh, pe care o presupune acest tip de politică, uh, E bine, uh, a trebuit mai întâi să definim acest uh, termen. Rezistența este un termen mai întâi fizic care definește mecanic gradul rezistenței al unui material supus unui impact, iar la scara uh, social-umană reprezintă capacitatea unei persoane sau unei comunități, sau unei regiuni de a rezista, de a se adapta și mai ales de a se proteja la în ceea ce privește factorii de, uh, stres, de stres care sunt indezirabili. Rezistența este văzută în diverse uh, aspecte ale vieții sociale. Consiliul a decis să se concentreze pe lecțiile uh, pe care le-am uh, obținut de pe urma măsurilor care au presupus siguranța alimentară în statele din Africa. Uh, Um, aceste măsuri uh, au fost puse la punct uh, în situații de degradare a ecosistemelor, de foamete, de inundații, de sărăcie, de presiuni puse asupra um, aprovizionării cu alimente, um, resurse naturale, creșterea prețurilor și așa mai departe. Toate aceste elemente au erodat semnificativ uh, capacitatea cetățenilor acestor state de a face față acestor situații. În dosarul care ne uh, preocupă, abordarea bazată pe rezistență vizează limitarea impactului negativ uh, al multiplicării acestor crize alimentare. Se vizează reducerea vulnerabilității acestor uh, populații, adoptând strategii care să includă probabilitatea schimbării și incertitudinea. Pentru a rezuma, rezistența ar reprezenta o nouă formă de dezvoltare durabilă care ar integra în aceeași măsură doi factori, probabilitatea schimbării și incertitudinea. Evident, uh, Comisia, Uniunea, uh, are la dispoziție mai multe instrumente, de exemplu, uh, the Risk Reduction Instrument, dar aceste instrumente se concentrează mai ales pe riscuri precise și intervin după ce se declanșează uh, criza. Câtă vreme rezistența uh, tinde să înglobe, înglobeze în, avante, a, în, în amonte toate uh, uh, detaliile uh, și uh, să se concentreze pe măsuri pe termen uh, lung. Se propune o îmbunătățire a capacităților locale, naționale și regionale. Așadar, statutul acestor uh, comunicări a fost prezentat deja statelor membre, iar obiectivul de prezentare a acestor comunicări la Consiliul din octombrie 2012 presupune că poziția noastră trebuie prezentată chiar și în cadrul conferinței privind rezistența uh, de la Tokyo din octombrie 2012. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumim foarte mult. Nu ne luăm rămas bun de la comisie, pentru că am primit o întrebare din partea domnului Bill Newton Dunn. Donc, um, Întrebarea se regăsește în dosar. Așa că am să dau cuvântul Comisiei pentru a răspunde la întrebarea domnului Newton Dunn. Va vorbi din partea Comisiei domnul Green, doamna Green. Nu se specifică în material. Bună ziua, aș prefera să, să răspund în engleză dacă se poate. Vă mulțumesc, onorați membri, pentru întrebarea adresată. Uh, eu sunt uh, ofițer responsabil cu Sri Lanka la DG ECO. Am primit uh, săptămâna noastră, uh, săptămâna trecută întrebarea noastră privind accesul la aceste tabere de refugiați în care se găsesc mai aproape 70.000 de refugiați. Am vizitat regiunea la trecută. Mă tem că a apărut o mică neînțelegere în materie de acces. Noi n-am avut probleme când a fost vorba de a intra în, acest, în această tabără de refugiați, însă orice delegație care dorește să viziteze aceste tabere are nevoie de o autorizație din partea autorităților statului Tamil Nadu. N-au fost probleme în trecut. Deci toate programele pe care le finanțăm din 2002 încoace au fost monitorizate cel puțin o dată pe parcursul desfășurării și asta ne-a permis să continuăm finanțarea proiectelor în regiune de atunci încoace. Știm că există anumite organizații care au probleme de acces, mai ales în altul comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, pentru că autoritățile de acolo nu sunt semnatarea Convenției Națiunilor Unite și, prin urmare, nu au, această, au acest acces, însă colaborează cu alte ONG-uri și astfel dobândește și el un fel de acces indirect. În ceea ce privește intențiile noastre de finanțare a programelor din aceste tabere, noi am notat uh, evoluții pozitive în materie de condiții de viață în taberele de refugiați, mai ales uh, datorită ajutorului oferit în ultimii ani. Așa că am decis, deoarece vin fonduri de la autoritățile locale, să sistem noi finanțarea acestor tabele de la finele anului. Deci nu se vor mai aloca bani pe, în bugetul 2012. Există și alți donatori care sunt prezenți în aceste tabere, guvernele australiene și american în principal. Programele lor se orientează mai mult pe dezvoltarea pe termen lung, sunt programe mai bine adaptate decât ajutorul umanitar ca atare pe care îl ofeream noi. Vă mulțumesc. Intervenție fără microfon. Vă mulțumesc pentru răspuns, spune domnul Dan. Mă bucur sau ce mi-a spus, însă asta nu coincide deloc cu ce mi s-a spus în Delhi, în India. birou din Delhi ne-a spus n-a fost nimeni în tabăra respectivă. Dumneavoastră ne-a spus că au fost vizite de monitorizare, ne-a spus că toate proiectele au fost monitorizate și că s-au înregistrat progrese. Însă totuși înțeleg că personal direct nu s-a dus nimeni. Faptul că sistați oricum finanțarea este evoluție pozitivă, oricum, însă ce ne-a îngrijorat atunci când am vizitat uh, reprezentanța ECO din Delhi, a fost că am auzit că nu s-au vizitat aceste tabere de refugiați tamil pentru că există un sistem de protecție, nu, nu, ar fi, nu, nu am putea vizita aceste tabere în condiții de siguranță. Sunt fel de bande înarmate care îngreunează accesul. Și atunci m-am gândit ce se întâmplă cu banii europeni care ajung cumva în mâinile celor care practic nu ne permit să intrăm în taberele respective de refugiați. Însă dacă oricum ați decis să sistați finanțarea, presupun că lucrurile care ne îngrijorează sunt aceleași, chiar dacă venim din direcții diferite. Cred că a fost o neînțelegere pentru că nu am putut să vizităm taberele. Săptămâna trecută chiar am avut o misiune ECO, toată săptămâna au petrecut acolo, au vizitat cam 10% din aceste tabere, 1300 de kilometri în 5 zile, pentru că taberele sunt răspândite pe un teritoriu care e de mărimea Greciei. Deci am vizitat aceste tabere de refugiați. În ceea ce privește chestiunile de protecție și siguranță, sunt probleme în tabere pentru că sunt probleme de violență domestică, abuz de alcool. Nu știm cât de voluntară este repatrierea către Sri Lanka în anumite cazuri. Deci aceste lucruri ne îngrijoram, însă sistemul creat de autoritățile din statul Tamil Nadu funcționează foarte bine, Accesul este controlat de aceste autorități, însă, după cum am spus, toate proiectele pe care le-am finanțat au fost monitorizate de personalul ECO din birou din Delhi sau din Sri Lanka. Și mă bucur să vă pot spune asta pentru că directorul nostru, domnul Peter Burgess, pe care l-ați întâlnit în Delhi și care v-a prezentat raportul ECO, este în prezent în Bruxelles și dacă doriți putem să uh, stabilim o întâlnire ca să clarificăm toate neînțelegerile și să, să vedem de ce ați avut impresia că noi n-am vizitat niciunul dintre proiectele pe care le-am finanțat în taberele respective. Mulțumesc foarte mult! Nu, nu suntem într-o dispută acerbă aici. Faptul că ați vizitat tabăra săptămâna trecută e bine, dar în aprilie, când am fost, nimeni nu vizitase aceste tabere. Deci, probabil, întrebarea pe care am pus-o noi la birou din Delhi a dus la această vizită în tabără. Nu? Nu? Peter tocmai venise în Delhi în aprilie, era prima zi la birou, probabil nu era bine informat. Nu pot vorbi în numele celorlalți, dar cred că și ceilalți colegi din delegație spun, bine, ați vizitat taberele, oricum finanțarea se sistează, mi se pare chestiunea închisă, vă mulțumim pentru răspuns. pentru mine e foarte important să se înțeleagă clar de toată lumea, de onorații membri și de public, nu am dat bani europeni, nu i-am aruncat în vid. Am monitorizat situația cu atenție. Anul trecut au fost 5 misiuni de monitorizare în tabere. Am întârziat deblocarea fondurilor până când nu ne-am asigurat că lucrurile la fața locului stau așa cum trebuie procedăm cu maximă precauție atunci când e vorba de utilizarea acestor fonduri și ne asigurăm de fiecare dată că banii și mijloacele pe care le oferim acestor persoane ajung într-adevăr la cine trebuie să ajungă. Monitorizăm totul și mă tem că a fost într-adevăr o neînțelegere în acest schimb de replici. Președinta, cred că l-am putea întreba pe domnul Peter Burgess de ce ne-a spus uh, ce ne-a spus, eram și eu acolo, deci ne-a spus că nu s-au făcut vizite, însă, bun, dacă totuși, iată, s-au făcut aceste vizite, presupun că a fost probabil o eroare de interpretare sau o mică neînțelegere care a dat naștere acestor îndoieli. Cred că ne putem încrede în, spunele, în spusele comisiei și putem declara subiectul încheiat. Și după cum spuneați, domnule Newton Dan și nu Newton John, spune președinta, finanțarea a fost sistată oricum. Bine. Încă nu m-am trezit, spune președinta. O să trecem la prezentarea unui studiu cerut uh, biroului tematic privind strategia coerentă a Uniunii Europene privind Sahelul. E vorba de chestiunile care țin de dezvoltare și de securitate. Sunt două chestiuni de primă importanță pentru această regiune afectată de tulburări politice, de foamete și de subdezvoltare. joia trecută la Strasburg am adoptat o rezoluție de urgență privind drepturile omului și situația securității în regiunea Sahelului. Am să-i prezint cei trei autori ai studiului care sunt astăzi aici cu noi. Ne vor face un rezumat. Practic, materialul va deschide un schimb de opinii. Domnul Navarro, doamna Anne-Elizabeth Amelia Atfield și domnul Alexander Mateler, toți trei de la Institutul de Studii Europene al VUB, Universitatea Liberă din Bruxelles. Dau cuvântul uh, oratorilor. Șapte minute pentru fiecare expert. Vă rugăm să nu depășiți timpul alocat. Începem cu domnul Navarro. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamna președintă. Bună ziua tuturor și vă mulțumim pentru invitația pe care ne-ați făcut-o. Noi vom încerca să vă prezentăm aspectele esențiale ale acestui raport referitor la o strategie coerentă pentru Sahel, raport făcut la solicitarea acestei comisii și publicat cu câteva săptămâni în urmă. Eu am să fiu primul vorbitor, dar vor urma și colegii mei după ce îmi voi încheia prezentarea proprie. În șapte minute am să vă vorbesc despre relevanța regiunii Sahel pentru Uniunea Europeană, Apoi am să vă prezint pe scurt principala dinamică geopolitică din regiune. Am să încep cu o definiție a regiunii. Termenul de Sahel se referă de obște la zona geografică reprezentată de zona sudică a deșertului Sahara. E important să înțelegem că definiția Uniunii Europene pentru Sahel este tipic vagă și îngustă. Strategia europeană pentru Sahel pe 2011 se referă la Mauritania, Mali și Niger, ca fiind cele trei principale state din Sahel și mai include în regiune și anumite părți din Ciad și Burkina Faso. Nouă ni s-a cerut o evaluare critică a strategiei pentru Sahel. Noi am acceptat ca bază de pornire definiția Uniunii Europene pentru această regiune a Sahelului. Oricum, e important să înțelegem contextul geopolitic mai larg în care este poziționat acest Sahel. Contextul este important pentru că evoluțiile din Sahel afectează alte două regiuni importante pentru Uniunea Europeană, mă refer aici la Africa de Nord și la Africa Occidentală. Din cauza acestor implicații, Sahelul trebuie să fie văzut ca un fel de extindere a frontierei geopolitice a Uniunii Europene. De ce este important Sahelul pentru Europa și pentru Uniunea Europeană mai ales? Și care sunt obiectivele strategice ale Uniunii Europene în regiune, așa cum se regăsesc ele în strategia pentru Sahel pe 2011? E important să nu uităm că e vorba aici de o serie de trăsături interdependente fragilitatea statelor combinată cu subdezvoltare economică. Lipsesc în regiune structurile politice și economice și, prin urmare, înflorește terorismul, traficul de droguri, imigrația ilegală și crima organizată. Toate aceste fenomene afectează direct Uniunea Europeană. Pe de altă parte, aceeași regiune a Sahelului posedă resurse naturale semnificative, minere de fier, uraniu, petrol, mai ales în Ciad, Mauritania și Niger. Se presupune că regiunea va juca un rol important și în viitoarele planuri de exploatare a energiei solare formulate de Uniunea Europeană. E evident că un nivel sporit de securitate și evoluții pozitive pe plan politic și economic în Sahel vor reduce aceste amenințări și vor permite exploatarea mai bună a resurselor de aici. Acest lucru a fost subliniat în repetate rânduri de Uniunea Europeană, inclusiv în strategia Sahel 2011. Centrală este aici promisiunea de a coordona eforturile de dezvoltare și de securitate. Totuși, cum arătăm în raportul nostru, sincronizarea eficientă a acestor măsuri securitare și de dezvoltare rămâne o rămâne principala problemă și provocare la adresa inițiativelor europene în regiune. Totuși, după cum subliniem și noi în raport, un obstacol mult mai serios în calea stabilității și în calea intereselor europene de securitate și dezvoltare sunt rezervele Uniunii Europene atunci când e vorba de a se implica mai activ militar în regiune, nu implicație, implicare militară directă, ci asistență militară. eventual și o prezență prospectivă militară europeană ar fi binevenită. Acest aspect este de importanță covârșitoare. Dacă nu integrăm abordarea noastră într-un context mai larg, politicile europene din regiune nu vor face decât să perpetueze dezechilibrele existente care se, sunt cauzele din spatele sărăciei și instabilității actuale uh, security and development nexus to, to bear it in mind insofar as the, the Sahel goes. Înainte de a da cuvântul uh, colegei mele, Amelia Hadfield, am să vorbesc foarte pe scurt despre principalii protagoniști externi din Sahel. Nu e vorba de state, ci de alte entități. Există astfel de entități chiar la frontiera regiunii Sahel, în sens geografic. E vorba de Libia și Algeria, în aceste cazuri state. Acestea se regăsesc parțial în Sahel, parțial în Africa de Nord, în Maghreb. Și știm că Africa de Nord este o parte a regiunii de vecinătate a Uniunii Europene. Libia a jucat în mod tradițional un rol important în Sahel. Regimul Gaddafi în ultimii 10 ani a intervenit direct în Mali, în Niger, în Mauritania și în Ciad. Au antrenat uh, forțe armate de acolo și le-au finanțat prin intermediul grupurilor de Tuareg sau altor intermediari. Algeria însă este cel mai important protagonist regional în Sahel, dată fiind uh, puterea militară și financiară a Algeriei, care este prima din regiune. Algeria se vede ca un lider al Magrebului și ca un lider și în zona Sahelului și vede Franța Uniunea Europeană și chiar Marocul și Libia ca amenințări principale la adresa dominației algeriene în Maghreb și Sahel. Un alt protagonist important este Nigeria, la care, dacă doriți, vom reveni mai târziu. Acum, în ceea ce privește acești protagoniști extraregionali, Statele Unite au jucat un rol important în ultima decadă, mai ales în materie de contraterorism. Statele Unite au o relație strânsă cu Algeria în materie de contraterorism. De asemenea, China nu trebuie să fie scăpată din vedere. China a fost deosebit de activă în ceea ce privește exploatarea resurselor minerale și energetice din regiune. Importante sunt și influențele religioase venind din Arabia, wahabismul și salafismul, sunt în ascensiune și e vorba de versiuni mai radicale ale islamului, care s-au bucurat de succes în Sahel în ultima perioadă. Și acum, foarte pe scurt, uh, rol foarte important jucat de protagoniști care nu sunt state propriu-zise. Cei mai importanți protagoniști în acest sens sunt grupurile teroriste ale tuaregilor, Boko Haram, Al-Qaeda și așa mai departe, prezente în Mauritania și în Maroc. Frontul Polisario în Maroc. Vă mulțumesc pentru atenție. Thanks, Louis. Thanks, Madam Chairman. Mulțumim, Louis. Mulțumesc, doamnă președinte. A fost un raport interesant și delicat de elaborat. Și asta din cauza interferențelor între securitate și de dezvoltare. Există în, în continuare probleme cu uh, securitatea, este o zonă foarte tulbure, să spunem așa. Deci, um, provocările sunt uh, unele cât se poate de urgente uh, să facem față situației din Libia și așa mai departe. Revoltele tuaregilor și așa mai departe. Însă, uh, vorbim despre structuri pe termen lung ale acțiunii Uniunii Europene, despre probleme sistemice de sărăcie cronică și capacități scăzute ale statului și, de asemenea, subdezvoltare agricolă care au dus la uh, crize alimentare. Probabil că o cunoașteți pe ultima. În ceea ce privește dezvoltarea, așadar, uh, preocupările previn din uh, strategia pentru uh, Sahel și cele menționate aici sunt foarte critice. Mai este foarte multă muncă de, de pus pentru a face față acestor provocări. Raportul numește o serie întreagă de uh, linii de acțiune, adică ce ar trebui să fie abordat, însă nu se fac recomandări cu privire la cum să se facă acest lucru, mai este nevoie de muncă pentru a vedea cum ar urma să se facă această implementare. Iar o lipsă um, actuală este faptul că nu știm exact ce face Uniunea Europeană acum în această regiune. Fiecare, toate acțiunile pe care le întreprind din 1963 um, nu s-a întâmplat foarte mult vorbim despre uh, trei dintre cele mai sărace și puțin stabile și puțin sigure țări din lume. Toate aceste trei eh, țări eh, se luptă să-și atingă obiectivele de dezvoltare ale mileniului, au, sunt în ultimele 20 de locuri din eh, indexul de dezvoltare umană și o majoritate din populația lor trăiește din mai puțin de un dolar pe zi. Uh, Uh, infrastructura este foarte precară, începând de la apă până la școli și așa mai departe. Există mari inegalități pe bază de gen și o mare parte a populației uh, este dependentă de ajutor exterior. Analizând punctele principale ale raportului, cred că devine clar ce fel de pași trebuie făcuți. Primul lucru ar trebui să avem o abordare din punct de vedere al dezvol- dezvoltării. Trebuie să combatem sărăcia extremă uh, și uh, sursele ei, uh, climatul dur, uh, slăbiciuni sistemice uh, care duc la o rezistență foarte scăzută și la un sprijin agricol foarte scăzut lucruri care duc la insecuritate în ceea ce privește aprovizionarea cu alimente. Politica trebuie să fie pe termen lung, o politică de subsistență, de asigurare a subsistenței, și apoi vom putea vedea care sunt uh, Uh, obiectivele la care ne refeream, și anume uh, o bună guvernanță, uh, politici de investiții, investiții în domeniul energetic. Iar apoi am putea vorbi despre integrare regională, un raport, un element cheie în raportul serviciului raportul Serviciului European de Acțiune Externă. În studiul um, la care mă refeream, uh, pe pagina 20-21 puteți venea în ceea ce privește uh, um, siguranța alimentară, printre altele, vedeți că climatul este foarte um, dificil, dar și există structuri foarte puține, există prea puțin sprijin pentru gospodăriile din Sahel, pentru că este singura, singurul element structural al societății, deci nu există protecție împotriva climatului dur, uh, prețurile la alimente cresc, uh, și asta înseamnă că în ultima jumătate de ani am văzut aproximativ 12 milioane de oameni în regiunea Sahelului uh, amenințate de un risc de uh, malnutriție, ceea ce înseamnă că avem de a face cu insecuritate alimentară cronică. Schimbările climatice, uh, există mari variații, uh, există secetă, dar și uh, Uh, precipitații foarte bogate, ceea ce înseamnă că practic este aproape imposibil uh, să ai activitatea agricolă. Uh, gospodările sau exploatațiile sunt mici, nu foarte productive. Așadar, dezvoltarea unor programe pe bază de rezistență ar fi cea mai bună idee. De asemenea, există uh, un potențial extraordinar pentru producție energetică. Nu ați spune asta despre Sahel, dar există uh, o serie întreagă de resurse naturale. Însă pe mine m-ar interesa mai puțin uh, rezervele uh, tradiționale de hidrocarburi, ci mai degrabă uh, energia uh, solară care ar putea să ajute uh, aceste state să se dezvolte. Există o serie întreagă de proiecte care vor crea investiții suplimentare, cum ar fi Desertex sau um, proiectul de gazoduct uh, transaharian. Însă, esențială este Uh, să se sprijine o creștere verde în Sahel, ceea ce nu numai coincide cu obiectivele Uniunii Europene, ci și uh, nevoilor acestor state. Îi dau cuvântul lui Alexander. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Colegii mei v-au oferit o imagine a dinamicii uh, politice, geopolitice a Sahelului, eu vă voi prezenta un, o altă parte și anume cum evaluăm strategia europeană pentru Sahel adoptată în 2011 pe baza cercetărilor efectuate putem ajunge la concluzia că se fac progrese, însă mai există în continuare uh, provocări. Dacă ne uităm la raportul de implementare al uh, Serviciului European de Acțiune Externă, vom putea citi despre o serie întreagă de proiecte care sunt uh, care sunt, se desfășoară sau urmează să se desfășoare, însă dați-mi voie să vă prezint trei comentarii critice cu privire la aceste activități. În ciuda acțiunilor cuprinzătoare, aveam, am descoperit că există în continuare o fragmentare a efortului și mai ales am dorit să vă atragem atenția asupra faptului că există o lipsă de transparență interinstituțională cu privire la modul în care sunt cheltuite fondurile de dezvoltare. Dacă ne gândim la comunitatea umanitară, comunitatea antiteroristă, toți cei care sunt externi Uniunii Europene văd același lucru. Nu știm cum sunt cheltuiți uh, acești bani, mil, aceste milioane de ajutor de dezvoltare. De asemenea, uh, securitatea alimentară este cu întârziere recunoscută ca o provocare cheie. Am vrea să subliniem faptul că faptul că ECO a intervenit cu ajutor pe termen scurt, cu ajutor alimentar, asta nu poate să înlocuiască uh, eforturi de dezvoltare pe termen lung. De asemenea, viteza implementării este uh, esențială. Prima dată s-a vorbit despre o strategie pentru Sahel Uh, și când s-a făcut asta, uh, ideea a fost să se uh, acționeze în mod preventiv, iar asta a eșuat, pentru că în loc să prevină uh, înrăutățirea situației, iată, acest, acest lucru totuși nu s-a întâmplat. Deci, situația s-a degradat la fața locului în mod îngrijorător. Drept urmare, fondurile cheltuite uh, nu au dus la rezultatele dorite. Aș vrea să, să vedem puțin dincolo de strategia pentru Sahel și să vă ofer câteva reflexii cu privire la po posibile politici viitoare. Dați-mi voie să vă vorbesc despre acțiunea CSDP. Există, în mod clar, o criză regională de securitate. Este, bineînțeles, o urmare a conflictului din Libia de anul trecut, dar și o urmare a conflictelor locale care au fost prezente în această regiune timp de decenii. Am avut uh, o lovitură de stat în Mali și nu putem spune că n-am fi putut prevedea asta. Mali era pe ordinea de zi a celor de la CSDP de foarte mult timp. Se planifică uh, o misiune de uh, creare de capacități în Niger. Suntem la începutul acestui uh, proiect și am dorit să subliniem că mis mica misiune civilă nu va fi uh, suficientă pentru a duce la o inversare a tendinței negative în ceea ce privește situația uh, referitoare la securitate. De asemenea, trebuie să știți că există opțiuni de a coordona uh, asistență militară sub egida Uniunii Europene. Și înainte să ne acuzați că suntem militariști, dați-mi voie să vă explic. Statele, statele membre sunt oricum active din punct de vedere militar, sunt deja prezente la fața locului și ni se pare mult mai logic ca asta să fie uh, coordonat la, nivel, uni, la nivelul Uniunii Europene decât ca banii să vină de la Uniunea Europene, de la Uniunea Europeană și uh, alegerile strategice să fie făcute într-un stat membru. Trebuie să fie oferită mai multă vizibilitate acestui subiect, însă nu trebuie să uităm că ra- uh, rapiditatea, agilitatea uh, este uh, cât se poate de rapidă. Uh, Prim-ministrul din Niger a fost la Bruxelles acum câteva săptămâni și a fost foarte dezamăgit uh, când i s-a spus că, practic, uh, Uniunea Europeană va trimite pe cineva în luna august. În Uniunea Europeană subliniem de fiecare dată importanța inițiativelor uh, multilaterale și facem acest lucru printr-o serie întreagă de relații bilaterale și, în, conform analizei europene, nordul uh, Maliului este locul, este locul principal, este uh, locul esențial. Însă, Algeria are o altă perspectivă. După căderea lui Gaddafi, Algeria este singura putere la fața locului uh, în această regiune. Deja joacă un rol foarte important în coordonarea uh, activităților contrateroriste, uh, însă există în continuare suspiciuni reciproce între Uniunea Europeană și Algeria și ar fi foarte important ca această dezbatere uh, să fie depășită, astfel încât cele, acești doi actori să coopereze. Pentru a deschide dezbaterea, dați-mi voie să vă prezint concluziile noastre principale. Credem că este nevoie de diferite uh, instrumente de politici care să fie sincronizate. Credem că Uniunea Europeană ar trebui să recunoască Algeria uh, ca un partener indispensabil la nivel regional. Același lucru este valabil pentru parteneriatul cu Nigeria și ECOVAS. Ar trebui să se uh, elaboreze de asemenea planuri de acțiune pentru fiecare țară în Sahel. În ceea ce privește prioritățile, credem că securitatea alimentară și creșterea verde ar trebui să fie cele mai importante. Uh, efortul uh, la fața locului trebuie să fie nu numai civil, ci și militar. Și, de asemenea, uh, considerăm că este contraproductivă divizia, divizarea competențelor între Uniunea Europeană și statele membre. Vă mulțumesc. Voi da acum cuvântul deputaților. Începem cu domnul Görens. Euh, doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Grupul meu a fost uh, la originea inițiativei care viza acest uh, studiu. Mulțumesc uh, oratorilor pentru că ne-au oferit anumite lămuriri, lămuriri în legătură cu acest studiu ne-au uh, prezentat anumite aspecte care se regăsesc și în documentele care ne-au fost transmise. Cred că am putea să spunem pentru bun început că această uh, regiune este un deșert, dar și această sală. Și îmi pare rău să spun asta, uh, mai ales pentru că subiectul este atât de interesant și totuși suscită atenția atâtor de puțini uh, eurodeputați. Și haideți acum să intrăm în uh, inima subiectului. Uh, zona aceasta este zona tuturor problemelor pe care le-ați enumerat, sărăcie, securitate, crimă organizată, trafic de droguri, schimbări climatice și așa mai departe. Însă există un element uh, asupra căruia nu am găsit foarte multe detalii în uh, studiul dumneavoastră și asupra căruia cred că ar trebui să insistăm. Prin uh, dinamica uh, schimbării regăsim un element absolut specific acestei regiuni și anume demografia, care atinge recorduri istorice pentru că niciodată n-au mai existat astfel de dinamici în alte regiuni ale lumii. Acest element uh, trebuie absolut uh, subliniat. Atunci când vorbim despre creștere în uh, regiunea Sahel, e bine, creșterea trebuie să înceapă de la 3%. Însă aceste procente sunt neutralizate de creșterea demografică. La noi Începem de la o altă cifră, însă acest element nu poate fi neglijat în această regiune. Este o regiune a tuturor influențelor. Ați uh, enumerat Algeria, uh, Libia, Marocul și așa mai departe. De asemenea, este un uh, spațiu de uh, defulare a diverselor interese că țin de uh, China, uh, sau de statele membre ale Uniunii Europene care au anumite politici care nu sunt uh, neapărat uh, cele care trebuie evocate în documentul Comisiei. Acum ar trebui să înțelegem dacă am putea fi o parte a soluției sau o parte a problemei. Ar trebui să ne gândim puțin că Comisia este uh, principalul actor pentru căutarea unor uh, soluții la o problemă majoră cu care se confruntă această regiune. Dacă ne gândim puțin uh, la documentul Responsibility to Protect, cauza majoră a problemelor este reprezentată de sărăcia extremă care dă naștere la instabilitate, care reprezintă o sursă de conflict și care reprezintă, practic, uh, cauza principală a problemelor din această regiune. În ceea ce privește gestionarea fondurilor europene pentru dezvoltare, de care se ocupă Comisia în numele statelor membre, ei bine, Uniunea Europeană este uh, un actor potrivit pentru a acționa în această regiune. În ceea ce privește dinamica schimbării, e bine, trebuie menționat un element pe care l-ați amintit și dumneavoastră, care face din această regiune un partener de altfel ideal pentru Uniunea Europeană. Această regiune este pe cale să-și finalizeze șantierul instituțional uh, la scară uh, regională. Este însă dramatic faptul că la nivelul Uniunii Europene se intră în pană, deși această regiune încearcă să-și finalizeze uh, uh, dezvoltarea uh, instituțională pentru a avea mai bune relații cu Uniunea Europeană. N-aș fi fost uimit să vă aud spunând că Uniunea Europeană, în ceea ce privește coerența politicilor, ar fi putut să facă lucrurile mai bine, mai ales uh, ascultând într-o manieră mai uh, intensă opiniile comisarului uh, pentru dezvoltare, decât pe cele ale comisarului dezvolta, responsabil pentru dezvoltarea comerțului. Ne trebuie două căi de acțiune care nu sunt neapărat uh, complementare. La începutul anului 2004, atunci când lui Michel uh, a fost numit ca și comisar pentru dezvoltare, dânsul a insistat pe necesitatea, necesitatea de a încheia acordul de parteneriat uh, economic pentru a obține astfel un instrument de dezvoltare. Comisarul responsabil pentru comerț însă avea o cu totul altă viziune. Această regiune ar trebui inclusă în economia uh, mondială într-o manieră mai uh, conștientă pentru a înțelege uh, de ce este necesar un proces în mai mulți pași. E nevoie de o anumită cooperare regională în cadrul Uniunii Economice și Monetare, dar și în cadrul comunității uh, statelor Africii de Vest, pentru a nu risca o deschidere mai importantă față de economia mondială, în cazul în care această regiune s-ar expune brutal la această uh, deschidere mai uh, ambițioasă, suportând cheltuielile. În cazul politicii uh, și dinamicii de schimbare, a trebuit să găsim oportunități noi care nu existau acum 10 ani. Există proiecte uh, pentru a face față uh, problemelor din această regiune. Sunt proiecte care încearcă să găsească o soluție în absența unei infrastructuri Uh, terestre. Ei bine, am putea să ne gândim aici la comunicare digitală sau la parteneriate public-private. Constat că rolul dumneavoastră nu este cel de a spune care sunt premisele de la care trebuie să plecăm, Însă aș dori să văd cum ați putea să ne dați anumite răspunsuri la toate aceste probleme. Oare am luat în considerare așa cum trebuie dinamica schimbării, oportunitățile care există în acest uh, moment, locul în care se regăsește Uniunea Europeană, deși dispune de aceste uh, instrumente pe care le are la dispoziție? Această regiune este una care abundă în bogății și oare v-ați fi trădat mandatul dacă ați fi insistat uh, pe măsuri de ieșire din această criză permanentă în care se regăsește această regiune? Eu cred că ar trebui să mergem dincolo de toate acestea. Ar trebui să mergem uh, dincolo de simplele constatări, folosind chiar și uh, criticile care sunt mereu aduse acțiunii politice. Cel care nu face nimic nu va fi niciodată criticat, însă Uniunea Europeană face multe lucruri și de aceea suscită multe critici. Oricum, Uniunea Europeană este una dintre părțile cheie uh, care pot uh, să aducă o soluție pentru problemele acestei regiuni. Mulțumim, domnule Gores. Dau cuvântul doamnei Teocarus. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă adresez două întrebări. Mai întâi aș dori să vă felicit și eu, la rândul meu, pentru prezentarea raportului dumneavoastră. Prima întrebare este următoarea. Ea visează ceea ce ați afirmat uh, dumneavoastră și anume că trebuie să știm că nu există prea multă transparență sau democrație în această uh, regiune, ci din contră multă corupție, sărăcie și lipsuri în ceea ce privește educația. În ceea ce privește ajutorul european, cum spunea și domnul Görens, probabil că nu este prea evident acesta se concentrează mai ales pe anumite sectoare. Ar trebui să știm așadar ce am putea face pentru a îmbunătăți uh, educația democratică a populației, pentru că la toate formurile și conferințele spunem și repetăm că cetățenii nu pot să beneficieze de o anumită educație uh, democratică, și, evident, toate obiectivele în absența acestei educații nu vor fi atinse. Trebuie să reținem ce s-a întâmplat uh, pe durata primăverii uh, arabe, dar totuși în aceste state lucrurile încă nu s-au uh, pus la punct. Prin urmare vreau să știu ce am putea face în ceea ce privește educația democratică, care pentru mine este un element esențial uh, pentru dezvoltarea acestei uh, uh, regiuni, ca de altfel uh, pentru dezvoltarea oricărei alte regiuni. Trebuie să formăm tinerii, de asemenea fetele, pentru că adesea spunem că nu va exista succes dacă fetele nu vor beneficia și ele de educație. În al doilea rând, se prezintă o listă care citează anumite mișcări, care ar putea fi mișcări de eliberare. Nu știu exact cum au evoluat aceste mișcări până în acest moment, însă la un moment dat erau mișcări de eliberare care se luptau pentru eliberarea acestei regiuni. Ați trecut pe această listă doar rețele ale traficanților de droguri și mă gândesc că poate acest lucru nu este neapărat corect pentru că se amestecă puțin lucrurile. Mulțumesc. Mulțumim, dăm uh, cuvântul domnului Newton Dunn acum. Uh, well, thank you very much for your your reports. Um, vă mulțumesc uh, foarte mult și vă mulțumim, vă mulțumim pentru prezentările făcute. Aș vrea niște detalii, dacă se poate. Eu uh, particip și la activitățile Comisiei pentru Criminalitate, Comisia CRIM, și ne interesează crimă organizată din Sahel. Uh, Poate cineva să lupte în mod credibil împotriva acestei crime organizate. Nu sunt organizații regionale capabile de acest lucru, dar există altcineva. Probabil o să-mi spuneți nu, dar să vedem ce o să-mi spuneți. Ultima concluzie de pe planșa concluzii din prezentarea noastră se referea la lipsa de coordonare dintre eforturile Uniunii Europene și eforturile statelor membre. Ne-ați putea spune mai multe. Uh, nimeni nu se referă specific la vreun stat membru, că așa e tradiția la noi, mister și anonimat de plin. Însă cine nu cooperează? Ne puteți spune mai mult în acest sens? Avant de laisser répondre, je vais... Înainte de a da cuvântul vorbitorilor, dăm cuvântul Serviciului European de Acțiune Extern, domnul Sean Doyle. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt șef de divizie pentru Africa Occidentală în Serviciul European de Acțiune Externă. Îmi cer scuze că ceilalți colegi ai mei n-au putut să vină astăzi aici. Raportul prezentat este un raport de bună calitate, a fost prezentat bine, este logic structurat și este o prezentare utilă a unei probleme complexe, și anume cea a Sahelului. există și o serie de lipsuri ce țin de anumite fapte de ordin politic și juridic. Participarea militară nu ține de comisie sau de Serviciul European de Acțiune Externă. Putem de asemenea vorbi de lipsă de coordonare, dar asta e realitatea. Un alt aspect important și care nu este relevat cu pregnanță este acela că regimul din Mali a fost considerat în general a fi un regim democratic de succes. Urmeau să aibă alegeri la 5-6 săptămâni înainte de lovitura de stat de acolo. Ne așteptam ca alegerile să ducă la o președinție întărită, însă Armata a ales tocmai acel moment pentru o lovitură de stat care a paralizat guvernul în sud și orice rezistență împotriva rebeliunii în nord, nu putea fi prevăzut, evident, de noi și a fost categoric cel mai rău lucru cu putință în momentul cel mai prost ales pentru noi. criza din regiune a cunoscut 3-4 uh, puncte ascendente în ultimele luni. ECOVAS, ca mediator, a dat dovadă de ezitare, au fost uh, divergențe de opinie între participanții la ECOVAS. Ambiguă a fost uh, și poziția partidelor politicilor din Bamako, care nu s-au putut coaliza în nicio direcție. De asemenea, acțiunile gărzii prezidențiale nu au făcut decât să întărească poziția puciștilor și i-au speriat pe ceilalți politicioni și pe președintele interimar din țară, împiedicându-i să facă ce ar fi trebuit să facă, și anume să-i marginalizeze armata și să impună autoritatea instituțiilor civile în Sud. Chestiunile de siguranță alimentară, de securitate alimentară, sunt bine cunoscute. Problema în primele luni ale anului a fost cum să distingem uh, necesarul de sprijin imediat de imperativele pe termen lung. Unul dintre principalele scopuri ale conferinței care a avut loc în această dimineață la Palatul Berlemo a fost tocmai acela de a discuta cu liderii regionali în legătură cu posibilitatea de a soluționa aceste chestiuni. Avem în vedere și programul viitor al celei de 11-a conferințe EDF, unde se va discuta această problemă a securității alimentare. Se vor aloca tot mai multe capitole din programele noastre acestei dimensiuni. Evoluțiile politice apoi. Ce s-a întâmplat de la redactarea acestui raport din aprilie? Importanța Algeriei a fost recunoscută de statele membre, se discută foarte mult pe această temă, s-a discutat chiar săptămâna trecută. Statele membre și alți parteneri importanți au recunoscut că ECOVAS-ul n-a putut să intervină în mod ferm sau eficient în calitate de mediator. Se întrevede o mobilizare după cum am văzut și la Abidjan, pe 7 iunie, întâlnirea grupului de state prietene, la acea întâlnire s-au stabilit o serie de elemente de sprijin pe marginea ECOVAS, sub egida Uniunii Africane și a Națiunilor Unite, tocmai în încercarea de a ne asigura că există o cale de intervenție mai fermă în materie de pune aplicarea deciziilor și mai ales pentru a reflecta hotărârea sporită de a solicita un mandat clar Națiunilor Unite care să dea posibilitatea ECOVAS inclusiv să recurgă la intervenție armată în caz, intervenție armată în caz de nevoie pentru că orice s-ar face în sudul țării impune acordul, acceptul autorităților din Mali, care nu o să fie primit. Pentru nord, pentru intervenție partea de nord, e nevoie de resurse pe care Covas nu le are în prezent. Va fi nevoie de un sprijin masiv din partea comunității internaționale, însă întrucât comunitatea internațională nu avea încredere în capacitatea Ecovasului, nici acest lucru nu s-a întâmplat și nu are șanse să se întâmple și de asemenea rămâne problema obține unui acord general, unui mandat din partea Consiliului de Securitate Națiunilor Unite. În prezent încercăm să clarificăm puțin situația la nivelul Uniunii Africane, Consiliul de Securitate și ECOVAS, să vedem ce se poate face concret și în al doilea rând, pornind de la acest lucru, să încercăm să creăm o, am, o, o amenințare credibilă, o amenințare cu intervenție care ne va da puțin marjă de manevră în negociere cu rebelii din Nord. În același timp, Uniunea Africană, Uniunea Europeană și toți cele participanți la întâlnirea de pe 7 iunie au căzut de acord asupra două chestiuni în caz de negocieri cu Nordul. Unul, că nu se va negocia dacă nu se acceptă principiul integrității teritoriale a statului Mali. Și în al doilea rând, nu se va negocia cu teroriști. Pe lângă asta, ECOWAS-ul, Națiunile Unite, Uniunea Africană s-au angajat să recurgă la sancțiuni, sancțiuni individuale sau economice care s-au dovedit eficiente în primele zile după lovitura de stat. În prezent, ideea e de a forța junta militară să renunțe la putere și să permită președintelui interimar să se întoarcă de la Paris și să repună pe un făgaș just procesul de tranziție. Deci se întâmplă pe plan politic multe lucruri, însă nu există un leadership regional. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi. Dau acum cuvântul uh, autorilor raportului, rugându-i să răspundă la întrebările puse. Sigur, vă rugăm să fiți conciși și la obiect. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am să reacționez puțin la cele spuse în sală. Răspunsuri mai punctuale sunt primiți din partea colegilor mei. Domnule Gorenț, aveți perfectă dreptate când vorbiți de importanța creșterii demografice spectaculoase din regiune. Asta se aplică nu numai Sahelului, ci și Africii Occidentale, o regiune importantă pentru Uniunea Europeană. Noi am menționat această creștere a populației în raport, însă aveți dreptate, probabil n-am subliniat îndeajuns relevanța acestui aspect. Oricum, asta nu schimbă logica de ansamblu a raportului. Creșterea demografică e o amenințare, dar și o oportunitate pentru această regiune. Crește riscul de sărăcie și instabilitate, fluxurile migraționiste vor spori. Asta dacă noi și țările din regiune nu recurgem la politicile juste. Însă, există și un plus, există un potențial de prosperitate economică. Dacă Uniunea Europeană reușește să ajute regiunea să-și dezvolte potențialul economic, avem o problemă demografică, un deficit demografic în Europa, care evident nu se regăsește la ei. Dacă găsim structurile politico-economice juste, atunci dinamismul demografic s-ar putea traduce într-un dinamism economic și în prosperitatea inclusiv pentru Europa. În ceea ce privește frontul Polisario, frontul Polisario a fost inclus în categoria a protagoniștilor care nu sunt state. E un grup uh, social, un grup uh, de intervenție din regiune l-am prezentat ca o mișcare sociopolitică. Nu i-am categorisit a fi ca teroriști. Să vorbești despre anumite legături între ei și anumite uh, uh, grupe, grupări teroriste sau uh, de crimă organizată, însă n-am intrat atât în aceste aspecte. Noi l-am descris ca, un, ca o mișcare social-politică și l-am descris exact cum a zis și noastră, ca o mișcare de liberare națională. Și am să mă opresc aici. Intervenție fără microfon din sală. Movements with the... Ați pus Polisario pe aceeași listă cu grupările de crimă organizată, traficanți de droguri, de aceea v-am întrebat. Ă, titulatura generală pentru grupul respectiv este acela al protagoniștilor care nu sunt state non-statali. să nu puteți pune pe aceeași listă cu grupările criminale. Vă mulțumim foarte mult pentru întrebările puse. Mă bucur să văd că interesul este atât de mare. Sigur, nu sunt mulți membri ai Parlamentului, dar interesul este categoric considerabil. Să mă refer prin urmare la aspectele cele mai importante relevate de dumneavoastră. Importanța rolului comisiei, categoric, da, comisia va rămâne principal motor din spatele intervențiilor noastre în Sahel. Aceste intervenții, categoric, după cum spuneați, trebuie să aibă în vedere reducerea nivelului de sărăcie, care este cauza principală a instabilității din regiune. Pe de altă parte, întrebări de genul emulării modelului european în regiune, n-aș putea să vă spun nu, nu cred că într-adevăr statele de acolo pot, au ajuns la nivel la care ar putea să urmeze modelele europene. Orice structură inspirată de Uniunea Europeană ar trebui să decurgă din strategiile naționale ale fiecărei țări, însă nu cred că se pune problema unei remodelări a statelor din Sahel după modelul european. Ceea ce privește regionalismul pe de altă parte, într-adevăr, se pot observa o, anumite evoluții regionale care reflectă într-o oarecare măsură ceea ce se întâmplă și în Uniunea Europeană. Și de asemenea se întâmplă mai multe lucruri la nivel macroeconomic în ECOVAS decât știam eu inițial. Există abordări transregionale în materie de eliminarea conflictelor și reducerea conflictelor. Deci, din acest punct de vedere, se regăsește o dinamică similară cu cea europeană. L-ați menționat pe domnul Michel și rolul european în intervențiile în regiuni în materie de dezvoltare uh, Blocajul există, într-adevăr, și nu o să dispară foarte curând. Pentru că se, va, se discută la nesfârșit cum trebuie să se intervină pentru a rezolva problemele din regiune și încă nu există un răspuns clar. Uh, deci nu avem deocamdată nimic, nicio soluție minune care o să transforme Sahelul într-o, într, -o, regiune minunată și într-un partener economic ideal pentru uh, Uniunea Europeană. Însă uh, ideea de a-i face partener privilegiat nu e rea. Se poate eventual pune pe picioare o abordare pornind de la un statut privilegiat pentru această regiune. Însă ar trebui să fac un studiu separat pentru Sahel și am sugerat să se aibă în vedere planuri de măsuri pentru statele din regiune ar trebui să le spunem uh, că da, e nevoie de schimbări și de reforme, Însă asta nu pune în pericol o relație privilegiată cu Uniunea Europeană, dacă ei doresc acest lucru. În ceea ce privește întărirea democrației în regiune, categoric deosebit de importantă, în uh, încercarea de a evita o primăvară a Sahelului, dezvoltarea democrației uh, se regăsește scris așa cu literă mică, cam în toate programele noastre de intervenție. În Mali, în special, există probleme majore pentru că acolo există dezechilibre între bărbați și femei, analfabetismul este o problemă gravă și e foarte, foarte greu să duci fetele la școală. Uh, Există o discrepanță mare acolo între obiectivele oficial adoptate pentru Sahel și ceea ce se întâmplă concret pe teren. Dacă vorbim de un nou instrument, un plan de măsuri pentru fiecare stat, ei bine, un capitol important trebuie să fie educație. Educația pentru democrație poate fi educație pentru agricultură, de asemenea, dar și educație democratică, normativă. N-am să mă refer la chestiuni care țin de competența CRIM, însă aș răspunde la întrebarea pusă de uh, șeful de unitate pentru Africa Occidentală. Într-adevăr, aveți perfectă dreptate. Ce s-a întâmplat în Mali a fost uh, scenariul cel mai prost cu putință, mai ales că a gătuit practic o, un, un stat uh, democratic incipient. Alexander? Mulțumim pentru întrebările și pentru comentariile formulate. Am să pornesc de la ideea acestei corectitudini politice sau a lipsei de corectitudine politică ceea ce privește evoluțiile demografice. Într-o versiune anterioară a raportului ne refera mai mult la chestiunile demografice, însă dacă vrei să reduci creșterea demografică, foarte rapid te regăsești pe teren minat și dai de multe susceptibilități. Pentru că niciunul dintre noi nu e expert în demografie, am zis, hai să evităm nisipurile mișcătoare. Însă aveți dreptate perfectă, sigur, atunci când spuneți că profilul demografic al unei, unui stat care se dublează la fiecare doi ani înseamnă o problemă majoră și oricâți bani bagi acolo, nu, nu toate problemele se, se rezolvă. State membre, concret la cine ne refeream? Să vă dau un exemplu pornind de la Mali cu mai bine de 2 ani în urmă, Franța a dorit să trimită consilieri militari care să ajute forțele armate din Mali să recâștige controlul asupra teritoriului de nord, care de facto era scăpat de sub controlul autorităților centrale. Berlin a spus nu. S-au cheltuit deja destui bani europeni pentru politica franceză din Africa Occidentală. Prin urmare, nu s-a întâmplat nimic forțele armate din Mali s-au dus de unele singure în nord, au încasat o bătaie cumplită, mulți soldați au murit, pierderile au fost serioase. Și când o armată are astfel de pierderi, moralul se deteriorează, am avut o lovitură de stat militară și uite cu ce probleme ne confruntăm în prezent. A mai fost dezacorduri între statele membre și pe marginea unei intervenții militare, da sau nu, să fie intervenție militară europeană sau nu, să mai cooptăm și alți protagoniști de pe arena internațională. Nu. Vestea bună e că în prezent discutăm totuși fondul chestiunii, cum ar fi rolul Algeriei, în context regional. și din acest punct de vedere îndrăznesc să fiu optimist, însă haide să fim cinstiți, să nu ne temem de autocritică. Situația catastrofică din regiune este, într-o anumită măsură, consecința intervenției noastre din Libia. Toți acești tuaregi care au rămas fără un loc de muncă după moartea lui Gaddafi și au căutat treabă prin altă parte. Sigur, nu, nu înseamnă că noi am creat problema de fond, Franța a spus lucrurilor pe nume când a spus că Bun, noi avem un interes major aici, importăm mult uraniu din Niger și așa mai departe, însă nu numai francezii au un interes direct aici. Germanii, britanicii, toți au suferit pentru că cetățenii de lor au fost răpiți în această regiune și ținuți ca o state. Deci este o problemă pentru Uniunea Europeană în ansamblul său. Bun, și dacă spunem atunci, haideți să ne coordonăm răspunsul la nivel european, asta va duce la discuții dificile, pentru că vor trebui să fie sincronizate puncte de vedere divergente, puncte de vedere divergente între statele membre. Deci dacă avem o dezbatere acum, ar putea fi ceasul al 11-lea, dar măcar nu e al 12-lea. Vă mulțumesc. Merci beaucoup. Alors, euh... Mulțumim tuturor. Incluie, eh bien sûr, les auteurs de cette... Euh, Mulțumim mai ales uh, autorilor acestui studiu bun, însă totuși trebuie să încheiem discuția. Ajung și aici, trebuie să vă spun că am de vă reamintit ceva. În această miercuri, deci până mâine, o delegație a Parlamentului uh, din Mali, compus din doi membri, două figuri binecunoscute ale adunării interparlamentare, vor veni să discute cu europarlamentarii în legătură cu situația Mali în ceea ce privește securitatea și dezvoltarea. Această reuniune ar trebui să aibă loc, deci, miercuri, la ora 17 până la ora 18 aproximativ. Secretariatul vă va confirma acest lucru, însă aș dori să vă solicit în urma acestei discuții legate de Sahel să încercați să fiți prezenți la această întâlnire pentru că vorbim despre o țară și o regiune importante pentru noi. Domnul Azarui va fi acolo prezent miercuri. Oricum, toate acestea vor fi confirmate. Iar acum trecem la primul nostru raport uh, de delegație, cel al doamnei Keller, care a condus delegația comisiei noastre, care a fost uh, de altfel și delegația Parlamentului European, la cea de-a 13-a conferință a Națiunilor Unite cu privire la comerț și dezvoltare, care a avut loc uh, la Doha, în Qatar, între 21 și 26 aprilie. Delegația TV uh, a plecat la Doha și domnul Neuser, domnul Salom, Uh, pe lângă doamna Keller, au reprezentat comisia noastră acolo, dar fără niciun fel de întârziere îi dau cuvântul doamnei Keller. Um, yes, indeed we were... Vă mulțumesc. Am fost trei persoane de la Comisia DEVE la această conferință UNCTAD. A fost o conferință foarte interesantă. Ultima a avut loc în 2008 cu o delegație de la Comisia INTA, iar de data aceasta am fost noi de la Comisia DEVE. După cum știți, UNCTAD este conferința ONU pentru comerț și dezvoltare, deci pentru noi un subiect foarte important. Această conferință are o sesiune plenară, o dată la patru ani, pentru a-și stabili mandatul pentru următorii patru ani, un fel de program de lucru pe care urmează să-l aibă. Subiectul celei de-a 13, de 13 uh, conferințe a fost globalizată, centrată pe dezvoltare, înspre creștere și dezvoltare inclusivă și durabilă. S-a menționat deja compoziția grupului. Doamna comisar Georgeva a fost prezentă și domnul Martin Prada, director de la Direcția Generală DEFCO. Noi am participat la mai multe seminare, întotdeauna existau mai multe seminare în același uh, timp, uh, deci a fost o uh, problemă să, să ne sincronizăm. De exemplu, um, am participat la un, nivel, la un eveniment la nivel înalt cu privire la femei în dezvoltare, o uh, masă rotundă cu privire la consolidarea tuturor tipurilor de cooperare, un uh, forum al societății civile, dar și alte evenimente la care am uh, participat. De asemenea, am avut reuniuni bilaterale cu domnul Radi, președintele Uniunii Interparlamentare, pe care unii dintre dumneavoastră o cunoașteți foarte bine. Am vorbit despre influențele, influența Parlamentului, despre rolul parlamentelor la UNCTAD, am discutat și despre propriul nostru rol, ne-am întâlnit cu reprezentanții Uniunii Africane, care se refereau la uh, acordurile de parteneriat, ne-am întâlnit și cu domnul secretar general, al unctat domnul Panici Pacti, marți, și de asemenea ne-am întâlnit cu ONG-uri pentru a ne pune la curent cu privire la progresul negocierilor. De asemenea ne-am întâlnit de două ori cu domnul Prada, um, șeful delegației Uniunii Europene, care ne-a ținut la curent cu conținutul negocierilor. După cum poate ați auzit, problema principală a acestei conferințe a fost definirea mandatului pentru următorii patru ani și dacă aceasta ar trebui să includă sarcini referitoare la finanțare, Până la ora actuală, UNCTAD s-a ocupat de acest subiect, însă un grup de țări industrializate au, dorit, au dorit să elimine asta pentru că au considerat că se suprapune cu munca altor agenții și programe ale una, Uniunii Europene, iar cei de la UNCTAD au spus că au o viziune uh, unică, bazându-se sau concentrându-se asupra țărilor în curs de dezvoltare și luând în considerare și finanțelor, uh, finanțării. A fost o luptă ce a avut loc în timp, înainte și în timpul conferinței. O vreme a apărut că acest, acest subiect uh, uh, va, va determina succesul sau eșecul sau în principiu eșecul acestei conferințe, însă până la sfârșit s-a ajuns la un acord. Mandatul UNCTAD a rămas cât de, destul de larg, de deschis, astfel încât nu s-au făcut um, reduceri, să spunem așa, ale mandatului. Am fost foarte mulțumiți de acest rezultat. S-a obținut un nou mandat și eu cred că este un uh, bun mandat pentru următorii patru ani. Rolul nostru, în calitate de reprezentanție Parlamentului European, a fost relativ delicat. Am participat la tot felul de uh, reuniuni și conferințe interesante, am ascultat foarte mulți vorbitori, dar nu am avut niciun alt fel de rol. Pur și simplu eram și noi pe acolo. Am avut reuniuni uh, interesante, însă nu am avut niciun fel de influență, de exemplu, asupra uh, poziției comisiei. Asta a trebuit să o luăm, ar trebui să luăm în considerare data viitoare, să încercăm să influențăm poziția comisiei înainte să vedem cum doresc ei să se prezinte la această reuniune și să încercăm să influențăm asta, pentru că am ascultat uh, remarci critice cu privire la rolul comisiei. Alții spun că cei de la comisie au fost niște buni mediatori. Important este că data viitoare va trebui să fim la curent și să influențăm poziția comisiei de la bun început. De asemenea, la fața locului a trebuit să insistăm asupra unor puncte cât se poate de simple, să primim informații cu privire la ce se întâmplă. Am avut o, probleme similare la o conferință cu privire la eficacitatea ajutoarelor acordate. De data aceasta am reușit să întâlnim reprezentanții comisiei pe domnul Martin Preda uh, de două ori dar uh, de fiecare dată a fost complicat uh, să obținem o nouă reuniune pentru a fi ținuți la curent. Și asta în ciuda faptului că am trimit, am trimis scrisori oficiale, oficiale solicitând să fim ținuți la curent în timpul, um, în timpul conferinței. Și asta nu este o problemă numai la UNCTAD, este o problemă uh, Uh, în general la conferințele inter- internaționale. Suntem ținuți la, co- la curent de către comisie, poate, uh, dar de cele mai multe ori nu primim niciun fel de document, nu putem participa la negocieri și așa mai departe. De exemplu, în, în, în delegațiile statelor membre, Uh, de, de exemplu, delegația Finlandei, erau reprezentați și membri ai unor ONG-uri. Deci este posibil, de, așadar va trebui data viitoare să uh, îmbunătățim acest lucru, pentru că nu am fost implicați nici în pregătire, nici în timpul uh, conferinței și nici nu am primit informații cu privire la urmări. Însă am învățat foarte mult cu privire la problemele la UNCTAD și la problemele implicării Parlamentului. Este important să mulțumesc tuturor pentru munca depusă, pentru că nu a fost întotdeauna foarte ușor să organizăm reuniunea acolo. Cred că ar trebui să tragem câteva învățăminte de pe urma acestui, acestei delegații, mai ales în ceea ce privește procedura. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Keller, pentru această prezentare. Nu dorește nimeni să intervină, așadar dau cuvântul comisiei. Domnul McQuaid. Domnul McQuaid. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt reprezentant al Comisiei uh, și am fost uh, șeful delegației până când domnul director Preda a ajuns la um, această conferință, deci în prima săptămână. Eu, din punctul nostru de vedere, rezultatele conf- uh, conferinței sunt satisfăcătoare, sunt bune pentru Uniunea Europeană. Toamna trecută uh, s-au adoptat unele concluzii ale Consiliului. Um, un document public. Uh, ne temeam că mandatul organizației UNCTAD s-ar putea să se schimbe. Noi am crezut că eram de părere că acest mandat trebuie să rămână restrâns, să nu fie uh, să nu fie lărgit mult mai mult și Uh, am dorit ca acest lucru să fie spus clar în text și s-a întâmplat acest, acest lucru s-a și întâmplat. De asemenea, s-a spus foarte clar că UNCTAD ar trebui să lucreze cu resursele pe care le are la dispoziție, coordonându-se cu alte organizații internaționale. Au fost incluse o serie de aspecte pe care noi le-am dorit, cum ar fi uh, referirea la o economie verde. A fost o discuție dificilă, am vrut să existe referire la rolul altor organizații, Organizația Internațională a Muncii, FMI, Banca Mondială. Am dorit referințe, referiri la lupta împotriva protecționismului. Am avut uh, discuții dificile cu privire la măsurile unilaterale. Soluțiile găsite la negocieri, în schimb, au fost uh, acceptabile. Am fost o chesti- au fost o serie de aspecte ca- pe care nu le-am dorit în text, uh, și anume uh, rolul transferului uh, de tehnologii. Nu am dorit ca mandatul să fie extins la acest aspect și nu am dorit să vedem să existe noi uh, angajamente financiare în acest text. De asemenea, am considerat că textul este mai concis față de cel adoptat uh, data trecută la Doha și am considerat că trebuie să existe un proces de monitorizare cu privire la performanța UNCTAD. Dar până la urmă s-a găsit un acord înainte de deschiderea conferinței era la ora actuală, au loc negocieri la Geneva pentru, pe baza acestui pe acest subiect, de care suntem mulțumite. În ceea ce privește relațiile cu Parlamentul European, am urmat aceeași abordare pe care am, urma, am urmat-o și pentru alte conferințe internaționale, în acord cu acordul cadru între Parlament și Comisie. Ca la alte conferințe, am stat la dispoziția Parlamentului, am oferit uh, informări uh, briefing uh, briefinguri. Uh, una dintre date a fost refuzată de către membrii Parlamentului. Au, fost, au avut loc însă totuși două întâlniri. Am făcut tot ce am putut să oferim informații cu privire la pozițiile diferitelor grupări în negocieri și asta conform cadrului uh, prevăzut în uh, cadrului referitor la relațiile între Parlament și Comisie. Noi, așadar, am um, acționat în conformitate cu acordul care acoperă aceste relații, care se ocupă de relațiile între Parlament și Comisie. În ceea ce privește informațiile preliminare, pozițiile au fost uh, publice, uh, Um, poziția Comisiei și poziția Consiliului a fost uh, publică um, și a constituit baza pe care noi am lucrat. Nu am avut uh, parte de prezența unui comisar. Data aceasta, doamna Georgieva a fost prezentă foarte scurt timp, a dorit, dar nu s-a putut organiza o reuniune între dumneai și um, delegația Parlamentului în zilele în care dumneai se afla la Doha, însă urmă, șeful um, delegației, domnul Martin Preda, s-a întâlnit după aceea cu reprezentanții Parlamentului. Mă voi uh, rezuma la aceste comentarii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Keller. Doriți să um, trageți unele concluzii? Vă mulțumesc și vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Noi am interpretat puțin altfel uh, acordul cadru. Întotdeauna este bine ca Parlamentul să fie ținut la curent cu privire la statutul negocierile, dar um, asta depinde de cum interpretezi lucrurile. Noi suntem de părere că înseamnă înainte, în timpul și după. Dar, după cum spuneați, ați urmat uh, procedurile generale și avem o, proce- o problemă generală, pentru că pentru toate conferințele internaționale avem aceeași problemă. Cred că abordarea trebuie să fie una mai generală și să încercăm să ne asigurăm că avem un acord dinainte, din partea Comisiei și din partea Consiliului, pentru că data trecută domnul Pibalz ne-a tras atenția asupra responsabilității Consiliului am putea cădea de acord asupra unui program dinainte, de exemplu, astfel încât să știm cu toții ce facem și de ce. De asemenea, cred că și Parlamentul ar putea să facă unele lucruri, de exemplu, să invite comisarul cu mult timp înainte pentru a clarifica linia pe care o vor lua um, o va lua comi, uh, comisia cu mult timp înainte și de asemenea să încercăm să lucrăm la o poziție a comisiei noastre cu privire la o negociere, astfel încât să putem să mergem noi la comisie și să le spunem ce ne dorim. Este ceva ce ar trebui să facem, ce trebuie să facem. Poate că nu este posibil pentru toate conferințele, însă trebuie să ne stabilim unele priorități. Asta, iată, putem face noi. Pe de altă parte, cred că și comisia poate să fie mai deschisă, pentru o definiție mai largă a întotdeauna și de asemenea să ne trimită uh, lucrul, uh, documentele direct, nu să ne facă să le cerem de trei ori sau să încerce să comunice cu noi pentru că uh, sunt de părere că vor găsi parteneri foarte deschiși uh, în această comisie. Vă mulțumim, doamnă Keller, pentru acest uh, răspuns la care doresc să mă raliez și eu. Aș dori să profit pentru a vă mulțumi pentru munca depusă în comisia noastră, pe care o părăsiți în favoarea comisiei INTA, uh, din păcate pentru noi. În același timp însă veți avea perspectiva din um, comisia noastră în activitatea dumneavoastră de la INTA. Și în numele uh, tuturor cred, aș dori să vă spun uh, mulțumim și regretăm plecarea dumneavoastră. Alors, nous continuons présent. Continuăm cu un, următo- un, un nou raport de misiune al domnului Bill Newton Dan cu privire la misiunea noastră în India din 20 în 24 februarie după al doilea summit Uniunea Europeană-India care a avut loc la New Delhi în 10 februarie. Delegația Parlamentului European a fost condusă de domnul Bill Newton Dan de la ALDE și au participat de asemenea doamna Brigitte Schnibar-Jastram, domnul Criton Arsenis și eu. Domnule Newton Dan, vă dau cuvântul. Thank you very much, Madam President. Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur că sunteți aici pentru că mă puteți ajuta. Au fost uh, patru membri în delegația noastră, eu și cu dumneavoastră. Suntem singurii uh, dintre cei patru care uh, ne aflăm în această sală. Am fost acolo în februarie, cum spunea și colega noastră, și probabil că ați văzut deja raportul delegației. Contextul era următorul. Comisarul Bibax a recomandat în revizuirea sa să se revizuiască uh, ajutorul acordat uh, Indiei, un mare partener al Uniunii Europene. Există un acord de liber schimb uh, um, care este negociat uh, acum între Uniunea Europeană și India, acord care ar putea fi finalizat în acest an. Așadar, uh, a fost util să vedem uh, care sunt relațiile dintre aceste două state. Puteți vedea în raportul nostru că am acoperit foarte mult teren în foarte puțin timp, am organizat multe întâlniri, toate fiind valoroase și interesante. Aș putea să împart totul în două jumătăți. Prima jumătate, întâlnire cu miniștri de diverse feluri, și poate nu sunteți de acord cu mine, doamna președinte, însă impresia mea a fost că întâlnirea cu ministrii a fost una reușită. Ei erau de acord ca Uniunea Europeană să mai dea bani pentru bugetul lor federal, însă nu și cu modul în care aceștia ar trebui cheltuiți. Impresia noastră a fost că comisarul Pibals avea dreptate și că nu mai e nevoie să mai uh, contribuim și noi uh, la bugetul federal, federal uriaș al regiunii Delhi, pentru că nu știm exact uh, câți din acești bani care trec prin guvernul federal ajung să se transforme în ajutor de dezvoltare. În cadrul programului nostru ne-am întâlnit cu ONG-uri și am făcut vizite pe teren. Uh, a existat o întâlnire minunată într-o miercuri dimineață când ne-am întâlnit cu 60 de oameni care reprezentau ONG-uri de diverse feluri din Delhi, reprezentanții societății civile. Noi eram patru, ei erau 60. A fost uh, o întâlnire intensă, am muncit cu toții din greu pentru a încerca să luăm uh, în considerare tot ceea ce ne-au spus acești 60 de oameni. Am uh, notat uh, cât am putut de mult pentru ca colegii să poată citi toate contribuțiile. Impresia mea de la această ședință și apoi de la uh, vizitele pe care le-am uh, făcut a fost că Deși probabil nu este uh, util să mai uh, uh, dăm bani pentru bugetul federal, pentru că nu știm exact cum se uh, cheltuie și cât de eficient, totuși uh, există o mare nevoie de ajutor uh, care poate fi acordat uh, ONG-urilor. Uh, Multe uh, reprezintă locuitorii a Indiei foarte uh, săraci, care trăiesc în condiții uh, precare, fără curent electric, cu venituri de sub un dolar pe zi, ca și în Sahel. Așa arată viața unui număr foarte mare de indieni. E util așadar ca noi să ajutăm ONG-urile să-și deruleze proiectele. Noi am văzut un proiect minunat uh, uh, pentru o instalație de apă într-o anumită regiune. Era un exemplu de bani bine cheltuiți. Aceste vizite au fost uh, foarte valoroase. La sfârșit am mai beneficiat de un aspect care nu se regăsește în raport, și anume Criton Arsenis, colegul nostru care nu este prezent, și-a dat seama că îi place foarte mult să mănânce mâncăruri pe bază de curry. A descoperit așadar cât de mult îi place bucătăria indiană. Uh, nu știu dacă, doamnă președinte, mai doriți să adăugați ceva la uh, această prezentare. Ei bine, uh, eu împărtășesc impresia pe care ați avut-o și dumneavoastră. E adevărat că am întâlnit foarte multă lume și la aceste întâlniri uh, am uh, aflat, practic, că n-ar trebui să continuăm să finanțăm și de acum înainte guvern, bugetul federal. În același uh, timp, uh, am înțeles că există milioane uh, de oameni de caste care trăiesc în situații absolut imposibile. Sunt două categorii de persoane vizate aici, pe care le-am întâlnit și noi, iar în ceea ce privește dezvoltarea, e clar că aceștia au nevoie de noi. Ar fi dificil să spunem că în India nu mai este nevoie de uh, Europa. liderii trebuie să facă în așa fel încât aceste caste, aceste diferențe între uh, bogați și săraci să devină mai puțin uh, importante. Ar putea să o facă pentru că au mijloacele, însă totuși nu o fac. Țara, în mod uh, teoretic, nu mai are uh, nevoie de noi, uh, însă totuși ajutorul nostru ar putea fi binevenit, pentru că sunt oameni care trăiesc în condiții de sărăcie extremă, fără curent electric, câtă vreme există mijloace pentru a le asigura o existență decentă. Domnul Gheorens, știu cum mai dorește să intervine. Aveți cuvântul. Dar e bine să văd că cineva îmi ilustrează atât de bine ideile. A avut ocazia să menționăm de mai multe ori uh, uh, ceea ce am putea face în uh, statele emergente. Mai întâi trebuie să le facem pe ele să-și asume responsabilitățile. Sunt o felul de concepte care sunt prevăzute în agenda viitoare dezvoltări a Uniunii Europene, însă văd că comisia noastră e pe cale să dilueze aceste concepte. sunt oarecum uh, dezamăgit. Dacă vrem neapărat să atingem obiectivele pe care le avem pentru dezvoltare și ajutorul pentru dezvoltare, e clar că statele emergente trebuie să facă eforturi masive pentru a schimba uh, politicile. Trebuie ca ele să fie conștiente că trebuie să schimbe o anumită paradigmă, paradigmă care presupune asumarea unei solidarități uh, interne, care este absolut esențială pentru ca să li se arate solidaritate pe plan extern. Oricum, putem repeta la nesfârșit aceste uh, lucruri. În septembrie însă va exista o conferință care va analiza obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Eu aș vrea să știu exact ce se va discuta acolo. Uh, Aș vrea să știu dacă aceste state ar putea să-și asume uh, răspunderea și să știu dacă noi ne-am putea uh, axa pe um, state mai uh, puțin dezvoltate care încă nu sunt considerate a fi state emergente. La un moment dat sugerasem chiar ca Uniunea Europeană să ia inițiativa organizării unei conferințe specifice în legătură cu acest subiect. Continui să cred că această conferință n-ar fi inutilă. Ar trebui să o organizăm și pentru asta trebuie să uh, încercăm să facem pe toți cei responsabili să-și asume clar responsabilitățile. Doamne președinte, sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă o țară emergentă nu face nimic, uh, ce să facem uh, noi? Doamnă Gheorez, dar la noi intervine solidaritatea. Și în Statele Unite există oameni săraci, însă ei nu fac apel la fonduri de ajutorare uh, externe, ci au propriile mijloace de a lupta cu sărăcia. Da, poate ar trebui să organizăm această conferință, dar uh, cine anume să organizeze? Domnul însă Comisia ar putea să ia anumite inițiative specifice. Am putea să discutăm în toate forurile aceste lucruri. Ar fi bine să discutăm uh, despre această conferință, pentru că peste 10 ani altfel lucrurile vor sta la fel. Domnul Gheorens, aș dori să reamintesc faptul că săptămâna trecută am votat uh, pentru niște idei exact uh, contrare celor pe care tocmai le-am afirmat. În ceea ce privește coerența politică și Parlamentul ar trebui să dea dovadă de consecvență. Vă dau cuvântul. Doamna Tering. Mulțumesc. Din păcate, am văzut doar acum raportul dumneavoastră. Prin urmare, nu vă răspunde în detaliu la conținutul acestui raport. Aș dori însă să îmi permiteți să reflectez puțin la um, ceea ce s-a spus în uh, remarcile de început cu privire la cooperare și la contribuția Uniunii Europene la bugetul federal al Indiei. În mod adițional, în India am oferit uh, sprijin pentru bugetele sectoriale. Aceste sume de bani au fost uh, uriașe, destul de mari. Am dat pentru educație de-a lungul anilor cam jumătate de miliard, la fel și pentru domeniul sănătății. Ne-am implicat uh, așadar intens în aceste două sectoare. Modul în care au uh, venit finanțările a presupus că guvernul Indiei uh, a primit uh, anumiți bani prin uh, schemele lor de ajutorare centrale. Aceste fonduri sunt gestionate practic de guvernul indian, însă ei sunt foarte stricți și clari în legătură cu modul în care ar putea să folosească banii și în legătură cu uh, identificarea uh, zonelor unde au fost transmiși acești bani. Toate fondurile noastre au fost canalizate către Media Predesh a fost util să vedem uh, unde au ajuns banii noștri și ce s-a obținut cu ei. Dacă ne gândim puțin la mecanismul lor de monitorizare, care a fost pus la punct și pentru alții donatori uh, importanți, uh, de exemplu Banca Mondială și alții, e bine, putem spune că există un sistem comun de monitorizare care a fost pus la punct. Aș dori să subliniez clar un anumit aspect. Avem indicații clare legate de uh, locul unde au ajuns acești uh, bani. Asta prin metodologia noastră și prin uh, auditul de control din India. Practic știm unde au ajuns banii. Oricum, vom continua să susținem bugetele sectoriale și în următorul cadru financiar, care începe în 2014. Sunt argumente care au fost avansate și astăzi, eh, care spun că, da, India este o economie emergentă, însă nimeni nu va nega faptul că există foarte mulți oameni săraci încă în India. Pe de altă parte, Trebuie să ne gândim puțin și la rolul de actor global al uh, Indiei pe scena mondială, așadar. India își asumă din ce în ce mai mult uh, rolul de partener uh, în dezvoltare, oferă ajutor de dezvoltare anumitor regiuni, precum Nepal, Bhutan, Afganistan și, de asemenea, știm că și China devine interesantă, precum și uh, anumite părți ale Africii pentru această țară. Relațiile noastre trebuie văzut dacă vor continua în uh, aceeași manieră ca și până acum. Unul dintre dumneavoastră probabil ați citit uh, documentul care vizează strategia de țară a Indiei, document care vizează perioada de până în 2013. A fost foarte interesant acest material și a reșit clar din acesta că uh, se trece printr-un proces de uh, tranziție și până la finele acestei perspective financiare va trebui să vedem dacă abordarea noastră vis-a-vis de India ar trebui uh, revizuită. Exact asta facem în acest moment. India nu trebuie să se înțeleagă prin asta că nu va mai putea accesa fonduri uh, din partea Uniunii Europene. Există anumite linii bugetare uh, pentru care se va oferi finanțare. Au fost menționate ONG-urile care fac o treabă foarte bună și mă bucur să spun că aceste ONG-uri fie că vor fi finanțate prin inițiativa Uniunii Europene pentru Democrație și Drepturile Omului sau prin inițiativa privind mediul și schimbarea climatică, e bine, aceste ONG-uri pot să concureze pentru aceste fonduri. În al doilea rând, Există un instrument în curs de elaborare și anume instrumentul de parteneriat și evident India fiind partener strategic al Uniunii Europene va putea accesa fonduri prin acest instrument. Însă, evident, totul se va face astfel încât să se stimuleze parteneriatul nostru cu India. Va fi un uh, instrument de interes comun și uh, vom avea și uh, domenii de interes noi uh, unde vom coopera cu India. Oricum, uh, se continuă și ajutoarele umanitare în cazul în care India se confruntă cu dezastre. Am făcut asta din totdeauna, iar în ceea ce privește ECO, uh, acesta își manifestă prezența prin intermediul uh, îngeurilor în Kashmir și în alte regiuni care uh, sunt afectate de uh, cicloni și alte fenomene naturale. India va putea să aibă acces la aceste fonduri, însă în ceea ce este asistența bilaterală, e bine, acesta este un capitol uh, uh, din care trebuie să ne retragem. Mai sunt și alte state în Asia de Sud care au uh, nevoi și e bine de știu că ne putem axa pe state care sunt uh, încă și mai sărace. Mă opresc aici și, evident, voi fi gata să răspund la orice întrebări. Vă mulțumesc! Eh vă mulțumim foarte mult. Domnule Newton Dan, dacă mai vreți să interveniți, aveți cuvântul. Nu doream decât să mulțumesc Comisiei foarte mult pentru răspunsul dat. Categoric suntem pe aceeași lungime de unde să ne concentrăm sprijinul pe anumite chestii punctuale. Îmi vin în minte două anecdote exemplare. Probabil vă aduceți aminte, cam cu 18 luni în urmă s-a vorbit foarte mult despre un uh, indian care făcea greva foamei, a devenit foarte popular pentru că protesta împotriva corupției. El a decis să facă greva foamei și să se lase să moară dacă nu se pune capăt corupției din India. A, și-a câștigat mulți aderenți și a fost convins să nu mai facă greva foamei când guvernul a înaintat o propunere legislativă în Parlament pentru lege împotriva corupției. În acest an am aflat că ambele camere ale Parlamentului Federal au respins propunerea de lege respectivă. Deci, după cum vă dați seama, încă mai este mult loc de luptă împotriva corupției în sfere înalte în India. Și a doua De multe ori ne-am întrebat aici, ar putea cineva să ne spună care este politica de dezvoltare a Indiei. Avem vreun document clar, scris, negru pe alb, care este politica de dezvoltare în calitatea noastră de superputere, în devenire. Și nu există așa ceva. Nimeni n-a putut să ne pună pe masă un astfel de document, nici măcar ambasadorul nostru, domnul Cravinia, care intern ne-a ajutat foarte mult. Nu există un astfel de document și impresia mea este că ajutorul pentru dezvoltare adresat Indiei se concentrează pe, pe propria ei prosperitate. State muntoase, Bhutan, Nepal, Nepal și așa mai departe, beneficiază de asta pentru că India e îngrijorată de influența Chinei. De asemenea, își întărește forțele navale. Și sigur, India este, are un dușman puternic și în Pakistan. Însă politici în alte domenii nu par să fie existe sau nu par să fie foarte clare. Nu are această țară o politică de dezvoltare, are una de securitate și trebuie să nu scăpăm din vedere acest lucru nici pe viitor. Vă mulțumim, spune doamna președintă. Trecem prin urmare la următorul punct de pe ordinea de zi, prezentarea unui studiu referitor la uciderea persoanelor din motive legate de gen. Unde sunt femeile? Este un studiu comanditat împreună cu FEM. Este vorba de exterminarea deliberată a persoanelor de un anumit sex discriminarea împotriva femeilor, un fenomen care poate fi descris ca o tendință de a neglija femeile și de a da mai puțină atenție alimentației acestora, mai puține îngrijiri medicale și așa mai departe. Și asta în anumite țări duce la o rată a mortalității sporite printre femei în raport cu cea a, de la bărbați. De asemenea, se recurg la metode de selecție a copiilor după naștere. Sunt femei care refuză să mai nască fete pentru că fetele sunt văzute ca o povară pentru familie. Aceste fenomene își au rădăcinile într-o cultură a inegalității dintre sexe și duc la un climat de violență împotriva femeilor, cu consecințe sociale, printre care se numără dezechilibru demografic între sexe și, de asemenea, duc la forme de violență împotriva femeilor, cum ar fi prostituția forțată și uh, traficarea în scopuri de prostituare sau căsătorie forțată. Am să dăm cuvântul expertei uh, doamna Karin Bese. Vă mulțumesc foarte mult. Bună seara, doamnelor și domnilor. Și vă mulțumesc că m-ați invitat să vă prezint acest studiu unde sunt femeile. Studiul a fost redactat de doamna Anu Lisanetti de la un institut de dezvoltare din Regatul Unit și de mine, care lucrez la Institutul Ecologic din Germania. Am să vă prezint cuprinsul prezentării, o introducere scurtă, fenomenul în sine și informații generale. Am să explic apoi în detaliu ce se întâmplă în India, în China și foarte rapid am să mă refer și la alte țări unde se regăsește acest fenomen. După aceea am să vorbesc despre consecințele prejudecăților împotriva unui sex sau altuia și am să închei cu o serie de concluzii și recomandări. În 1990 deja Armatia Sen spunea că mai bine de 100 de milioane de femei lipsesc. Ce înseamnă acest lucru? Cum adică lipsesc femeile? Am să vă dau o serie de definiții scurte. Raportul între sexe ar fi un prim concept, raportul dintre bărbați și femei în cadrul unei anumite populații, exprimat ca numărul de bărbați la suta sau la mia de femei. Acesta poate fi împărțit în subdefiniții, raportul între sexe la naștere, numărul de copii de parte bărbătească raportat la 100 de nașteri de fete, și apoi raportul între sexe la copii, vârsta 0-6 ani. Raportul între sexe la naștere e influențat de mulți factori. De exemplu, fetele nu sunt înregistrate oficial sau unele fete sunt ucise la naștere. Și, prin urmare, acest raport între sexe la naștere nu poate fi calculat cu precizie. Astfel de cifre nu sunt folosite decât cu caracter estimativ modelele normale variază între 100-106 băieți la 100 fete la naștere. Asta înseamnă că în fiecare țară din lume se nasc mai mulți băieți. Asta din motive biologice, aparent. Însă, în țările unde nu există discriminare între sexe, unde băieții și fetele sunt tratați absolut la fel, rata mortalității printre băieți este mai înaltă decât printre fete. Asta tot din motive biologice. Se pare că femeile sunt mai puțin vulnerabile la riscul de deces în orice grup de vârstă. Femeile lipsă sunt diferența între raportul normal pe care l-am putea, ne-am putea aștepta să existe și cifrele actuale. Vedeți aici o hartă prezentând acest raport la nivel mondial, tot ce este cu albastru închis reprezinte țări unde avem un raport de 106 sau mai mult. Deci se nasc mai mulți băieți decât ar putea fi explicat pornind de la argumentația strict biologică. Dacă ne uităm la raport pe populația generală, vedeți ce spuneam aici. Relația se echilibrează în timp, asta depinde și de vârsta media populației, desigur. Însă, pe ansamblu, populația totală presupune mai multe femei decât bărbați, mai ales în Europa și America, vedeți. Pe de altă parte, există țări pe hartă unde raportul între sexe este în avantajul bărbaților. Deci peste 106 bărbați la 100 de femei. Explicația aici este una socială. S-a întâmplat ceva în țările respective care a modificat raportul în favoarea bărbaților. Studiul nostru este sexicid, nu-l folosim ca atare, însă ideea e de o omucidere în masă pe motiv de gen. Genocidul este, este cu totul altceva, pe când în acest caz un anumit sex este avut în vizor în mod deosebit. Și nu e vorba neapărat că vrea cineva să ucidă fetele, cât că anumiți, anumite categorii de populație preferă să aibă copii băieți pe care îi îngrijesc mai bine. Termenul anterior folosit era infanticid și practica se rezuma la infanticid, însă acum uh, lucrurile sunt mai complexe, pentru că acum se poate identifica sexul copilului înainte de naștere și urmează avortarea, mai ales atunci, de regulă cel puțin, atunci când copilul este identificat ca fiind de sex feminin. De ce se face această selecție? Sunt multe motive, Există determinări istorice, există determinări culturale. În multe țări e de preferat să ai un fecior, un fiu, și asta duce la inegalitate și discriminare împotriva femeilor. Există și motive economice. De exemplu, tradiția moștenirii. În anumite țări, femeile nu pot moșteni averea părinților și părinții speră să aibă un fiu care să poată duce mai departe averea familiei și să îngrijească pe ei la bătrânețe. O altă problemă este tradiția ze- zestrei. Părinții trebuie să dea bani atunci când li se căsătorește fica. De asemenea, există problema beneficiilor pentru personalul medical. Piața în India și China e mare și mulți profesioniști din domeniul medicinei au, au de câștigat de pe urma acestor practici. Mai sunt și alte convenții, cum ar fi transmiterea numelui de familie, capacitatea de a organiza o mormântare sau o ceremonie. Asta numai bărbații pot să o facă în anumite culturi. Și un ultim motiv, echilibrarea familială. Este un fenomen pe care l-am identificat în ultimii ani în multe țări în curs de dezvoltare. Familiile încearcă să-și reducă puțin efectivul și se încearcă o intervenție asupra compoziției familiei. Odată ce li se naște o fată, pentru al doilea copil preferă un băiat. Motivațiile, după cum spuneam, diferă între țări. Cum vedeți pe această hartă, India și China sunt uh, afectate grav de acest fenomen. Am să încep cu o serie de comentarii referitoare la India. Avem aici un proverb german care ne arată cum stau lucrurile. Să crește o fată e ca și când ai uda grădina vecinului. Nu știu dacă ați văzut ceva de genul ăsta în vizita noastră în India, eventual putem discuta mai târziu. În India, în prezent, uh, raportul de sex la naștere este de 112 în favoarea băieților. Deci la fiecare 100 de fete care se nasc, se nasc 112 băieți. Pentru copiii sub 15 ani, raportul este chiar mai mult în favoarea băieților, deși tendința naturală ar fi de scădere. Ceea ce înseamnă că fetele în India sunt mai vulnerabile la deces decât băieții, ceea ce înseamnă că nu sunt tratate la fel ca și băieții, pentru că, în mod normal, cifra ar trebui să tindă către un echilibru. Raportul normal ar fi de 108 și de 113, cum e în India. Alte cifre, situația s-a înrăutățit din 1961 încoace. În 1961 s-a făcut un recensământ vedeți că rata de mortalitate printre femeile de toate vârstele este neobișnuit de ridicată. Sistemul de zestre este unul dintre motivele care duc la discriminarea împotriva femeilor, însă s-a dat o lege împotriva acestor practici în 61 Însă, în ciuda existenței acestei legi, multe familii continuă practica respectivă. Din 1981 încoace, raportul între sex la naștere s-a schimbat în favoarea băieților, însă s-a stabilizat raportul dintre sexe pe uh, întregul spectru demografic și de vârstă. Discriminarea, prin urmare, are mai mult loc acum înainte de naștere. Dacă ne uităm la datele statistice, e frapant să observăm că această selecție înainte de naștere are, are loc mai ales atunci când e vorba de al doilea sau al treilea sau copil, nu la primul copil. La, la, la primul copil raportul între secții e aproape normal. Însă deja pentru al doilea, al treilea copil din familie lucrurile se schimbă dacă primul născut e o fată, dacă primul născut e băiat, atunci raportul pentru al doilea născut rămâne același. Deci echilibrarea familială nu este un, o explicație foarte bună pentru că presupune uh, discriminare în cazul fetelor doar. Tot în cazul Indiei este frapant faptul că aceste practici sunt concentrate în căminele, în, în familiile bine educate și prospere. Te aștepta ca uh, acolo unde femeile sunt educate, lucrurile să se schimbă puțin, însă iată, datele statistice ne arată că femeile cu studii superioare tind să aibă familii mai puțin numeroase, mai puțin copii și, prin urmare, ele recurg cel mai des la avorturi uh, în scopul de selecție de sexe. În anumite zone din India există și un raport de 130 de băieți la 100 de fete la naștere. De asemenea, există și diferențe între grupurile religioase. Însă pentru grupele de vârstă adulte, raportul tinde să se echilibreze. S-au luat măsuri, țara e conștientă de aceste probleme, există ONG-uri care luptă împotriva acestui fenomen. În 94 s-a, perfect, s-a, dat o lege privind diagnosticul prenatal și această legere, lege a fost reconfirmată în 2003, o lege care interzice selecția. Nu mai este permis prin lege să identifici sexul copilului înainte de naștere. Ecografia nu se face decât celor care semnează că au luat la cunoștință de această lege. Se spune că fără aceste legi situația ar fi fost și mai gravă în prezent. Există și alte programe, programe care presupun stimulente financiare pentru educarea fetelor din familii sărace, legea ale moștenirii, practicile moștenirii au fost schimbate în anumite zone și programe de transfer de numerar pentru vârstnici și-au făcut apariția la rândul lor. Aceste inițiative par să dea roade însă situația n-a fost monitorizată suficient de bine pentru ca noi să putem formula o perspectivă pe termen lung a efectelor acestora. Acum, în ceea ce privește China, încep și aici tot cu un proverb uh, care spune că fetele sunt ca apa care se scurge din familie și nu mai poate fi strânsă la oaltă după căsătorie. Raportul în China este 113 băieți născuți la 100 de fete. Deci un dezechilibru chiar și mai mare decât în cazul Indiei, iar la sub 15 ani raportul e de 117 băieți la 100 de fete. Ceea ce înseamnă că fetele tinere au șanse mai mare să piară decât băieții. Prejudecățile sexuale sunt înrădăcinate în cultura chineză în ciuda prosperității economice și a dezvoltării societății, aceste elemente de mentalitate sunt încă persistente. Un motiv de discriminare împotriva femeilor este politica copilului unic, introdusă în 1979 și care se aplică în prezent la 60% din populația Chinei. Calculele arată că această politică ar putea fi răspunzătoare de 50% dintre femeile lipsă din China. Spre deosebire de India, dezechilibru între sexe în China este explicat de factori prenatali. În China, această selecție are loc în aproape integral înainte de naștere. Ca și în India, cel mai adesea se întâmplă în cazul celui de-al doilea, al treilea uh, celui copil, nu la primul copil. S-a calculat că doar în China cam 41 de milioane de fete ar putea fi lipsă la apel O consecință este traficul de persoane, traficul de fete și femei, însă la asta am să mă refer mai târziu. Și China a luat măsuri pentru a schimba situația, țara e conștientă că are această problemă, s-a dat o lege în 95 împotriva avorturilor pe motiv de selecție a genurilor și în 2000 a fost o campanie pilot care vorbea de îngrijirea pentru fete, asistență financiară pentru familiile cu două fiice, uh, se sponsoriza educația fetelor și se spăreau pensiile celor care aveau fete. Într-un district unde să monitorizat situația, efectele au fost eh, stabilite a fi pozitive și, prin urmare, practica a fost adoptată și în alte regiuni în anii următori. Au urmat și alte campanii de conștientizare la nivelul întregii țări. Now just a uh, very few words on um... câteva cuvinte cu privire la alte țări în afară de China și India, după cum spuneam, din cele 100 de milioane de femei, cel puțin 40 uh, lipsesc în China, însă această problemă este prezentă și în Europa sau în statele membre ale Consiliului Europei. Aveți aici o listă a unor țări în care selectarea în funcție de gen pare să fie o problemă. În a doua coloană puteți vedea uh, proporția în 2012, puteți vedea Albania, Armenia, Azerbaijan și Georgia au o rată de 100 10, 100, peste 111 uh, băieți la 100 de fete. Deci uh, este foarte posibil să existe uh, avorturi selective și aici. Și dacă ne uităm la tot la aceste țări, în, uh, în, uh, proporția tinerilor sub 15 ani, vedem că cifrele cresc, ceea ce arată din nou uh, este un semn de uh, discriminare alte zone în care, se poate, în care vedem acest fenomen, Africa subsahariană, există studii care, ar, care spun că s-ar putea să existe, să lipsească mult mai multe femei decât în China sau decât în India. Însă acest lucru se întâmplă mai târziu, nu de la naștere. În Africa subsahariană, rata mortalității în rândul femeilor este foarte ridicată, în rândul femeilor de toate vârst, vârstele. Uh, și asta din cauza unor boli, a discriminării. De exemplu, femeile sunt mai puternic afectate de malaria sau s-ar putea să primească mai puține îngrijiri medicale când se îmbolnăvesc. De asemenea, uh, HIV-SIDA uh, este o cauză de mortalitate foarte importantă în Africa subsahariană. Din nou, ceva interesant, dar și uh, înfricoșător este faptul că aceste dezechilibre văzute în India și în China uh, pot fi văzute în rândul tinerilor de origine asiatică din uh, Statele Unite, Regatul Unit, dar și din Canada. Deci, în rândul acestor grupuri uh, se găsesc aceleași proporții Uh, între bărbați și femei. Corea de Sud este un exemplu pozitiv uh, de uh, reechilibrare acestei proporții. Au, s-a interzis acolo avortul în funcție de sex, au făcut o serie întreagă de campanii pentru a sprijini familiile care au fete. Uh, în ultimii 10 ani, situația s-a îmbunătățit în mod considerabil. Din 2011, uh, ratele, proporții, raport, uh, proporțiile sunt uh, aproape egale. Începând cu anul trecut, din nou s-a permis cunoașterea sexului copilului înainte de naștere. Guvernul a considerat că situația este suficient de echilibrată pentru asta. Care sunt consecințele acestui fenomen? Care ar putea fi consecințele? Uh, un surplus de bărbați uh, într-o societate ar putea duce la uh, probleme psiholo psihologice în rândul bărbaților care știu că nu vor găsi o soție sau un partener și asta poate duce la un uh, Um, comportament antisocial. În unele dintre aceste țări se, uh, au, a crescut proporția criminalității și a încălcărilor drepturilor omului. De asemenea, există fenomene de prost, uh, prostituție forțată, dar și um, uh, Există, de asemenea, foarte multe boli transmisibile sexuali care, sunt, uh, care se răspândesc uh, Există de asemenea uh, și rate ale suicidului uh, foarte ridicate, pentru că foarte puține femei uh, vor într-adevăr să renunțe la un copil și să avorteze pentru că este o fată, însă există o, însă există o presiune foarte mare asupra lor. Și, de asemenea, există un efect psihologic asupra um, fetelor, pentru că știu că nu au fost dorite. Bineînțeles că este interzis în aceste țări să fie avortate femei, uh, fete, uh, deci s-ar putea ca fătul să fie păstrat, uh, fata să vină pe lume, dar să îi se dea de înțeles mai târziu că nu a fost dorită. Închei cu unele recomandări. În primul rând, unele recomandări generale și apoi ce ar putea să facă Parlamentul European. Se poate observa acum în China și în India că raportul uh, între uh, sexe um, acum este în situația cea mai, um, cea mai gravă, uh, iar putea să se îmbunătățească, însă se pot face lucruri pentru a um, aborda cauzele acestui fenomen. În primul rând, să se uh, interzică selecția pe bază de sex. În general, trebuie să se colecteze mai multe date. După cum spuneam, acest fenomen, de exemplu, nu se întâmplă în toată India sau în întreaga China. Uh, este foarte dificil să obținem date fiabile poți număra fetele care au fost, care s-au născut, uh, însă nu toate fetele sunt înregistrate. Deci uh, cifrele nu sunt fiabile. Trebuie uneori să se facă uh, cercetări mai profunde pentru a înțelege această problemă, astfel încât să o putem și aborda. Trebuie să aibă loc și o, un studiu al uh, Uh, consecințelor asupra sănătății, economiei și securității uh, a faptului că există prea mulți bărbați. De asemenea, trebuie să se sprijine politicile ce țin de inegalitatea de gen și de eliminarea acestora. De asemenea, uh, trebuie să existe o legislație mai bună, mai adecvată, inclusiv sancțiuni mai dure și nu în ultimul rând este nevoie de mai multă informare și uh, de activități de lobby pentru și de asemenea trebuie să se monitorizeze comunitatea medicală care are de beneficiat de pe urma acestor practici și nu are neapărat interesul să uh, le combată. Unele recomandări pentru Parlamentul European. Bineînțeles că de aici este foarte dificil de aici să aveți o influență asupra Chinei și asupra Indiei. Uh, ce putem face în uh, Europa pentru a schimba aceste practici în Asia. Totuși, noi am recomanda comisiilor să coopereze mai mult pentru a introduce uh, conceptul femeilor care lipsesc și pentru a ține acest subiect pe ordinea de zi. Este un subiect care trebuie să fie discutat. Parlamentul European ar trebui să coopereze și cu alte uh, instituții. Anul trecut a, a existat o declarație a mai multor uh, agenții. Iată, este mult mai bine dacă instituțiile cooperează și dezvoltă strategii împreună. Comisia pentru Dezvoltare ar putea să își se includă aceste preocupări în viitoare programe de ajutor pentru dezvoltare. De asemenea, uh, același subiect, acest subiect ar putea fi inclus și în uh, instrumentul uh, de uh, dezvoltare și cooperare. Uh, FEM, un, o un comitet pentru femei, uh, de asemenea, Comisia pentru Comerț Internațional ar trebui să se asigure că există clauze de drepturile omului uh, și discriminare pe bază de gen în acorduri comerciale, iar Comisia, Subcomisia pentru Drepturile Omului ar trebui să menționeze aceste practici în raportul anual cu privire la drepturile omului. Nu în ultimul rând, delegațiile Uniunii Europene ar trebui să uh, sublinieze acest subiect în cooperările pe care le au și toate organismele europene ar trebui să depună presiune diplomatică asupra statelor care um, tolerează această problemă. Vă mulțumim foarte mult. Voi da cuvântul deputaților. Începem cu domnul Mitchell. Mulțumesc, doamnă președinte. Și mulțumim pentru acest raport. Eu uh, sunt raportor pentru acest uh, subiect în această comisie. Apreciez munca depusă de dumneavoastră. Nu știu de ce nu includem asta în raportul nostru cu privire la drepturile omului. Am vorbit despre asta săptămâna trecută la Parlament. Cred că avem la Parlament o problemă legată de corectitudinea politică pe care trebuie să o depășim. Și dacă am face asta, ne-am dat seama că avem mai mult în comun uh, și că am putea să ajutăm oamenii și femeile. Dar multe dintre uh, dezbateri sunt duse într-un uh, spirit de corectitudine uh, politică. Aș dori să vă cer să proiectați din nou să, să ne puneți la dispoziție slide-urile. Știu că avem, uh, raport, avem raportul în sine, dar uh, ar, ne-ar fi foarte util uh, și prezentarea PowerPoint. Pentru a uh, pune lucrurile în context, probabil lipsesc 100 de milioane de femei în lume. În cele două războaie mondiale, în Europa, au murit 60 de milioane de femei Uh, persoane. Deci când ne gândim la aceste cifre, sunt cifre enorme. Nu este vorba numai de avort, a fost vorba, este vorba și de infanticid și de neglijare. Am avut o audiere de curând cu privire la asta. Și The Economist a elabora, au, au redactat o serie de articole pe această temă. Este într-adevăr șocant. Aș avea câteva observații însă avem tendința să credem că aceste lucruri se întâmplă mai ales în, în uh, gospodării, în familii sărace. Dar, după cum spuneați și dumneavoastră, acest lucru nu este corect. Uh, se întâmplă și în familii uh, care se bucură de anumită bunăstare. Ce putem face în acest sens? Aș dori să spun ceva. Ați putea să ne explicați mai mult ce s-a întâmplat în Corea de Sud, cum au, uh, au acționat ei, cum au făcut, a fost educație, uh, interdicții, care a fost strategia lor. Și în al doilea rând, cred că una dintre problemele cu care ne confruntăm, confruntăm aici este că valoarea economică a unui bărbat este percepută ca fiind mai mare decât cea a femeilor. Și asta determină acest fenomen. Ceea ce am putea noi să abordăm uh, după instrumentul pentru cooperare și dezvoltare ar fi să fie, ar fi asigurările, de exemplu, asigurările pentru recolte, pentru că dacă, de exemplu, recolta ta eșuează, depind de uh, fiii tăi, de exemplu sau și de asemenea asigurare pentru uh, asigurare de bătrânețe, să spunem așa. Când uh, vorbim despre Asia și alte țări în acest uh, sens, vorbim ca și când ar fi, oamenii ar fi altfel decât noi, dar când mergi în Asia, vezi că și tinerii de acolo sunt la fel cu ai noștri. Cred că ar trebui să încercăm să ne gândim într-un mod mai original, să analizăm problema asigurărilor. Oare acestea nu ar putea um, schimba situația, um, nu ar putea elimina această presiune de a uh, vedea valoarea economică numai la bărbați? Vă mulțumesc oricum pentru Uh, pentru studiul dumneavoastră. M-ar interesa ce s-a întâmplat în Corea de Sud și ce a determinat succesul politicilor de acolo. Avem contacte cu Consiliul Europei, cu ONU, suntem implicați în diferite grupuri și organizații și putem pune acest subiect pe ordinea de zi a tuturor acestor grupuri și este timpul să o facem. Vă mulțumim, uh, domnule Mitchell, doamna Grez. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, autorilor pentru acest uh, studiu foarte interesant. Eu cred că autoarea își caută căștile. Mulți dintre noi tocmai am aflat niște cifre care sunt uh, absolut uimitoare. Așadar, o convenție pentru eliminarea orice, oricărui fel de uh, convenție, deși uh, există, totuși uh, mai e cale lungă de la existența uh, unui drept, recunoașterea sa și aplicarea sa. De fapt, din 1994, cred, în China, discriminarea care a fost prezentată a fost interzisă în această țară, însă știm exact cu ce ne confruntăm adesea Uh, și în cazul textelor pe care le propunem noi nu există sancțiuni în caz de încălcare, nu știm care sunt procedurile judiciare și ce este de făcut dacă se pune în practică Uh, un astfel de fenomen inadmisibil. Apoi, ar trebui să vedem uh, cum, la nivelul comisiei noastre, am putea să facem astfel încât acest subiect să fie discutat într-o manieră mai uh, vastă în cadrul Parlamentului European. Ar trebui să vedem cum am putea să încercăm să propunem anumite soluții, să avansăm soluții pe care le-ați sugerat. Am ascultat uh, cu uh, atenție ceea ce sugera și domnul Mitchell. Nu am uh, o opinie în legătură cu asigurările, prin urmare nu vreau să-l contrazic, însă e sigur faptul că aspectele economice, după părerea mea, joacă un rol hotărător în ceea ce vește aceste inegalități. Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumim. Dau cuvântul domnului Weigel. Mulțumesc. E bine, am ridicat mâna să interviu într-un moment în care credeam că urma să spun ceva uh, diferit de ceea ce cred că trebuie să spun acum. Pe măsură ce avansați cu prezentarea, am devenit din ce în ce mai conștient de faptul că ne prezentați un subiect foarte uh, important, un subiect care trebuie urmărit uh, și asupra căruia trebuie să intervenim în rezumatul dumneavoastră atunci când ați uh, indicat anumite măsuri, uh, anumite uh, activități, am înțeles că putem să intervenim. Însă, în ceea ce privește Europa, dumneavoastră ne-ați oferit aceste date, însă eu ridicam, ridicasem mâna pentru că eram sceptic în legătură cu anumite date furnizate. Uh, m-am simțit de asemenea prost uh, și pentru că am contribuit la uh, statisticile dumneavoastră, pentru că am uh, doar băieți, am trei fii. Însă am reparat puțin problema cu unul dintre fiii mei, care a ajuns să aibă șase fete și niciun băiat. Slovenia, unul din Statele care uh, apăreau ca suspecte în lista dumneavoastră este statul meu și eu chiar nu pot să cred acest lucru. Nu cred asta deloc. Reacția mea a fost că probabil dumneavoastră trebuia să găsiți un fel de uh, echilibru, să ne oferiți o anumită oglindă și să ne spuneți că sunteți uh, la fel de periculoși ca și ceilalți sau poate uh, Uh, puțin mai buni, însă cum trebuie să vă asumați o anumită răspundere pentru uh, politici greșite sau pentru anumite acțiuni greșite. Așadar să ne faceți puțin conștiințele să reacționeze. Însă sunt uh, puțin sceptic uh, și spun că poate că noi nu ne avem într-o situație așa de proastă precum cea dovedită de statistici, statistice dumneavoastră. Nu v-ați axat în mod uh, special pe problema tradițiilor și pe problema tradițiilor religio- religioase mai ales. Tradițiile au un rol de jucat uh, aici. Uneori ele poartă chiar răspunderea pentru aceste uh, an- anomalii. Acum, dacă stau să mă gândesc la Europa, și la majoritatea statelor uh, europene pe care le-am uh, văzut, însă foarte pe scurt, pentru că dumneavoastră ați trecut uh, repede peste acel diapozitiv și eu n-am reușit să reflectez mai mult asupra rezervelor mele. Nu, acest diapozitiv este în regulă, dar aveți unul cu culori, unde împărțiți practic Europa Uh, în zone de roșu uh, și roz, unde roșu e uh, zona cu probleme și roz e zona fără probleme. Dar aici văd și Slovenia. Am anumite probleme cu aceste date. Sper că am explicat clar lucrurile. Mai am nevoie de argumente suplimentare în ceea ce privește toate acestea, pentru că nu îmi pot imagina că ungurilor uh, ungurii și-ar dori mai puține fetițe decât italienii. Pur și simplu eu nu pot să cred toate acestea. Doamna președinte, vă las deja să răspundeți la aceste întrebări, pentru că uh, Uh, mai avem încă trei intervenienți, uh, după aceea și s-ar putea să fie totul prea mult dintr-o dată. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Aș dori să încep cu ultima și să merg în sens invers. În ceea ce privește această uh, hartă, nu avem decât uh, raportul între sexe pentru întreaga populație. Așadar, roșu poate însemna că există foarte uh, multe războaie, bărbați care au murit în războaie și de aceea sunt mai multe femei în acele state. De exemplu, în Germania putem vedea că există mai multe femei decât bărbați uh, uh per ansamblu populație, pentru că mulți bărbați au murit în cel de-al doilea război mondial. Toate acestea se reflectă pe această hartă, de aceea trebuie să facem cercetări uh, mai amănunțite pentru a vedea exact când apare această lipsă a femeilor la naștere, în adolescență, oare se datorează neglijenței sau avorturilor sau altor motive. Nu pot să spun nimic despre Slovenia, însă, ca și Armenia, Azerbaijan și Georgia, a existat și în această țară o distorsionare după căderea regimului sovietic. Deci în 1991 uh, ponderea pe sex era încă normală, după care ea a început să se perturbe. Uh, aceste trei state au religii diferite, istorie diferită, uh, circumstanțe, condiții sociale total diferite în aceste trei state apare acest fenomen, dar nu și în alte state ale uh, fostei uh, Uniuni Sovietice și practic nu ne putem explica de ce fenomenul apare în aceste trei state și în altele nu. Ar trebui așadar să investigăm puțin problema, să vedem care sunt motivele principale. Raportul între sexe uneori este analizat uh, și la a treia naștere în aceste uh, state. La prima și la a doua naștere lucrurile sunt normale, de la a treia naștere uh, raportul între sexe se uh, dezechilibrează. Dar nu putem ști exact de ce. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare, modul în care am putea discuta mai vast această problemă, e bine, eu cred că acesta este un pas uh, bun, această discuție pe care o avem noi astăzi. Cred că e important uh, ca diverse comisii să lucreze împreună. Cercetarea poate fi împărțită uh, între diverse comisii, fiecare comisie ar putea să se axeze pe diverse motive sau pe diverse efecte ale acestui uh, fenomen. Însă poate e important ca una dintre comisii să devină responsabilă pe fondul acestei probleme. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți cel responsabil pe fond sau o altă comisie. Doriți să vă spun uh, ceva Dacă doriți să vă spun câte ceva în legătură cu curând în acest uh, moment. Dar se pare că uh, Um, în Corea s-au luat aceleași măsuri ca și în India și China, dar în această țară aceste măsuri și-au dovedit uh, eficacitatea, nu și în China și India. Uh, Corea de Sud uh, a trecut prin vremuri de creștere economică excepțională în ultimele două decenii iar un studiu a identificat faptul că situația individuală nu schimbă comportamentul uh, societății în întregimea sa. Adică dacă anumite familii se îmbogățesc, ca și în cazul Indiei, uh, e bine, acestea nu uh, se vor abține de la aceste practici. Totul se poate obține doar în momentul în care societatea schimbă mentalitatea în întregimea sa. În Corea, datorită creșterii economice, întreaga societate s-a îmbogățit, a ajuns să trăiască mai bine. Prin urmare, părinții au putut să facă economii pentru uh, pensie, așadar au depins mai puțin de fi. Asta a schimbat uh, cu totul atitudinea față de fete și femei. Uh, Poate a contat și faptul că această țară este mai uh, mică. Domnul Michel, puteți să ne spuneți pe ce perioadă uh, s-a întâmplat asta? 10, 20, 30 de ani? E bine, îmbunătățirile uh, au apărut doar în ultimii 10 ani. Acum 10 ani așadar, deși nu am cifrele la mine, pot să vă spun că uh, situația a fost similară cu cea de acum din China și India, așadar lucrurile s-au îmbunătățit în ultimii 10 ani. Doamna președinte, voi continua cu domnul Newton Dunn. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru raport. Uh, subiectul este foarte dificil, însă foarte interesant. Uh, de-abia aștept și raportul domnului uh, Mitchell, care va contribui la lămurirea lucrurilor. Am câteva impresii acum de împărtășit. Recent am fost în uh, India de mai multe ori și pot să vă spun că m-a surprins sistemul castelor, adică indienii sunt împărțiți în aceste caste și dacă ridici această problemă în discuțiile cu uh, indienii, ei îți vor spune că a fost dată o lege împotriva castelor, însă totuși practica continuă, pentru că e greu să schimbi mentalitatea oamenilor la țară, să spunem. Doamnă președinte, în februarie când am fost în India, știți că am fost la o primărie și am discutat cu doamna primară în legătură cu diversele probleme cu care se confrunta respectiva regiune și am discutat și despre problema femeilor pe cale de dispariție. Uh, atunci, uh, o indiancă ne-a spus uh, că niciodată până în acest moment nu a găsit un Uh, bărbat capabil uh, să uh, treacă la fapte, adică să stranguleze o fetiță la naștere. Anul trecut am fost în Biha și acolo am uh, văzut ceva foarte interesant. Am fost la un centru pe care finanțează Uniunea Europeană pentru a convinge femeile să nu se să nu-și căsătorească fetele la vârsta de 13 ani, pentru că uh, femeile sărace au o singură speranță să-și mărite fetele uh, și anume să o facă până la 13 ani. Uh, acolo, în acel sat, exista o schemă foarte eficientă și anume dacă o fată uh, refuza să se Uh, căsătorească la 13 ani uh, și continuă școala până la 16 ani, uh, primește o bicicletă gratis din partea Uniunii Europene. Practic, exista o motivație pentru fete să continue școala. Mă sperie însă că atunci când statele au un surplus de bărbați, de tineri, adesea aceste state pornesc la războaie. S-a putut vedea asta în istorie și am putea să ne punem acum problema că în India și China numărul bărbaților uh, sporește și ne putem uh, întreba dacă nu vor porni la un război. Cine va uh, pune mâna pe apa de pe uh, Himalaya? E o întrebare pe care nu o putem pune. Să sperăm că lucrurile în raportul dumneavoastră vor fi lămurite. Doamna președinte, mulțumim foarte mult. Doamna Teocaru, să are cuvântul. Haristo, Ghiria, brother. Mulțumesc, doamnă președintă. Am să vorbesc în greacă, spune vorbitoarea. Aș vrea să vă felicit să vă felicit pentru raportul prezentat, care conține elemente extrem de pertinente. Doamna președinte, dați-mi voie să spun că din punct de vedere medical, raportul obișnuit e de 106 fete la 100 băieți. Asta pentru că băieții sunt mai vulnerabili la naștere. Deci asta ar fi media, cu excepția Argentinei, unde numărul băieților la naștere e mai mare. Însă, ce avem pentru Europa, Azerbaijan, Georgia și Balcani, nu putem spune că în aceste zone ar fi vreo tendință patologică. Cel puțin nu în lipsa unei scăderi generale a populației. Deci problema discutată nu e o problemă pentru Europa. Problema e în India, unde la un moment dat s-au înregistrat 2 milioane de infanticiduri împotriva fetelor. Nu erau avorturi, ci de asasinate la naștere. Când avortul e legal, nicio femeie nu o să recunoască public că a făcut avort pentru că urma să nască o fată și nu un băiat. Deci, ideea ar fi să se reglementeze avortul în general. Interzisă prin lege a fost selecția sexului copilului și avortul selectiv în acest scop, dar asta într-o primă instanță doar pentru fecundările în vitro. Nu știu dacă evoluțiile din India sunt pozitive, pentru că se poate stabili sexul prin ecografie și se trece apoi la avort înaintea nașterii. E mai rău asta sau e mai rău să le lași să nască și după aceea să ucidă fetițele respective? Mi-ați dat exemplul Coreei. Cred că cea mai bună soluție ar fi să se amelioreze nivelul de viață a populațiilor respective dacă vrem să rezolvăm problema. Asta fără a mai formula dorințe pioase în speranță că problema se va rezolva, nu. Pur și simplu să, trecem, să se treacă la măsuri eficace menite a elimina toți factorii care contribuie la existența acestui fenomen. Se spunea că un bărbat eh, era incapabil să asasineze o fetiță. E, și asta face parte dintr-o anumită mentalitate, o anumită cultură. Nu cred că cineva în această sală și-ar putea închipui și-ar putea închipui un, un astfel de gest. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez foarte mult studiul și raportul făcut de invitata noastră. Apreciez și calitatea prezentării propriu-zise, dar aș avea o întrebare. Ați examinat motivele din spatele acestei situații? Presupun că sunt motive diferite pe regiuni diferite. Nu e vorba doar de lipsă, unor asigurări pe termen lung în anumite regiuni, în anumite țări. Femeile nu au drept la proprietate femeile nu au dreptul să dețină pământuri. Și atunci, dacă familia e bogată, vrea să își păstreze averea și atunci dorește să aibă copii de sex bărbătesc. Nu știu care e situația în India, însă în, în alte țări din Asia, de exemplu în China, E nevoie de un băiat pentru a asigura viitorul părinților. a Aveți, prin urmare, informații. Ce îi duce pe oameni, ce îi face să își ucidă copiii, copiii de sex feminin? Cred că e un set de motive. Ce vedem noi e doar vârful icebergului, că fetele sunt ucise sau fetele nu beneficiază de suficientă asistență. Cred că sunt și alte motive, motive alminteri interesante. Știm ceva în acest sens? Și a doua mea întrebare, aveți date, de exemplu, referitor la China și India, cum funcționează aceste legi în India și China cei care comit aceste crime sunt condamnați în termeni reali. Există legi sau acestea nu sunt și nu, sau nu sunt aplicate, nu sunt respectate. În aceste țări, punerea în aplicare a legii lasă mult de dorit. Colegul Newton Dunn făcea la rândul său observații în acest sens și atunci și eu m-am gândit la această chestiune a traficului cu ființe umane. Am văzut că în primele decenii ale secolului 20 până în 2020-2030 femeile erau exportate în direcția Statelor Unite. Traficul mai târziu, în anii 60, a pornit uh, și în direcția Europei. Vedem și acum cum femeile pakistaneze își trimit uh, femeile, uh, fiicele la vârsta de 13-14 ani la măritiș. Sunt cazuri cunoscute. Acest fenomen e legat de fenomenul pe care îl discutăm noi. dar cuvântul comisiei? Nu. OSC, nu doriți să interveniți? Comisia? Nu. Okay, um, I start again with the last question. <laughs> um, I already talked a little bit about the, the financial... Am să încep cu ultima întrebare. M-am referit deja la motivele financiare pentru această selecție sexuală e o problemă serioasă, de asemenea și îngrijirea pătrânilor e o problemă în China, de exemplu, odată ce femeia se mărită trebuie să aibă grijă de părinții soțului. Deci ea numai de, de părinții ei poate să aibă grijă numai dacă soțul e de acord. Dacă soțul nu e de acord, atunci părinții ei sunt lăsați eh, neîngrijiți. În Corea de Sud, s-a permis uh, continuarea atribuțiilor feminine în familia de origine și după căsătorie. Deci, prin lege, i s-a dat voie să-și îngrijească părinții. Moștenirea, regimul moștenirilor, da, un alt motiv important. Nu știu în ce regiuni s-au adoptat legile de care vorbeați dumneavoastră, China și India au legi, însă, într-adevăr, e foarte greu să urmărești parcursul acestor practici. De o femeie își face un ecograf ilegal undeva de 40 de euro și apoi se duce la altă clinică și spune vreau să fac avort pentru că a fost violată. Pentru că avortul este legal și atunci e foarte greu să stabilești, să probezi că motivul a fost selecția sexului copilului. Asta ar fi problema cu legile. Alte legi sunt uh, slabe, nu prevăd doar o amendă. Să asta e o problemă și cu politica copilului unic în China. Oamenii știu că dacă vor un al doilea copil, vor fi amendați, însă vor un băiat și atunci spun dacă vreau, dacă tot fac un al doilea copil, vreau să fie băiat, plătesc amenda, dar măcar am un fecior care mă îngrijește la bătrânețe. Însă dacă sunt la a doua sarcină, știu că am o fată, nu vreau să plătesc amen, dar știu că e o fată care nu o să mă ajute mai târziu în viață. Deci o problemă și cu o politică uh, pusă în aplicare încă în China. În ceea ce privește chestiunea aspectului medical, e întotdeauna problemă cu statisticile. După cum am spus, deja e posibil ca cifrele să nu reflecte realitatea la naștere, ci să ne arate câte fe- nașteri de fete au fost anunțate oficial. E posibil ca cifra la naștere să fie mai egală, însă nașterea fetelor să nu fie înregistrată. Însă acesta e un semn de discriminare. Dacă nu mă duc să-mi înregistrez uh, fetița abia născută, e un semn de discriminare chiar și cu cifrele pe care le avem în prezent, pe țări ca Azerbaijanul, de exemplu, vedeți că la primele două nașteri într-o familie, raportul e normal. Abia pentru a treia, a patra naștere începe să se schimbe puțin situația în favoarea băieților. Asta ne arată totuși că cifrele sunt relevante când e vorba de a reliefa fenomenul discriminării. În ceea ce privește supraviețuirea copiilor de vârstă fragedă, problema e că în anumite țări fetele nu, nu primesc atâta mâncare cât copiii sau dacă e frig ai bani pentru o singură hăinuță e băiatului, nu fetei și prin urmare fetele tind să moară mai des. Dacă fetița e bolnavă, nu o duci la doctor, dacă băiatul e bolnav, îl duci la doctor. Însă motivația este complexă nu e vorba că îți plac băieții, îți plac fetele, e vorba de economie, de tradiție, de istorie. Aspectele financiare, cred că m-am referit la asta. Dar, dar o chestiune aș mai dori. Citeam recent că de multe ori primul născut e fată, dar tu vrei și un băiat și atunci faci un al doilea copil, mama rămâne însărcinată, nu mai alăptează fica deja existentă, încercând astfel să îmbunătățească șansele de a avea un, un, un fecior și de a scăpa de primul copil. Probabil și acest fenomen există, nu știu care e amploarea lui. Chestiunea, într-adevăr, este dificilă și Mă bucur că am putut să auzim acest raport și că am putut să discutăm puțin, să vedem uh, dacă sunt într-adevăr puncte în care am putea interveni și noi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor, spune președinta. Ședința e închisă. Reluăm mâine, tot aici, la ora 9, coordonatorii la ora 10. Pentru ceilalți membri ai comisiei, vă doresc o seară plăcută.